Colleagues, um, if you could take your seats, please. Uh, we have a lot of... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Avem foarte mulți invitați astăzi și timpul e limitat, deci va trebui să fim punctuali. În primul rând, aș dori să vă spun că vă rog să vă apropiați puțin, să ocupați uh, uh, locurile din față. După cum vedeți, sala este imensă, deci dacă doriți, uh, vă invităm să vă așezați mai în față. De fiecare dată când spun acest lucru, toată lumea pare să fie intimidată de dimensiunile sălii. Pe toți ne impresionează această sală, deci dacă vreți, puteți să veniți. Uh, vor mai susți și alți colegi în timpul ședinței, dar vă rog foarte mult dacă doriți să uh, veniți în față, indiferent dacă scrie pe uh, birouri uh, rezervat pentru membri. Puteți uh, veni mai în față. Mulțumim! Dragi colegi, bun venit la această audiere. E o audiere e foarte importantă, deci situația și drepturile cetățenilor în Regatul, în Regatul Unit. Uh, urăm bun venit multor vorbitori, multor experți, uh, colegilor de la Parlamentul European, bineînțeles, Uh, mai ales uh, organizațiilor care au venit uh, anul trecut în luna mai, au mai fost odată împreună cu noi ca să discutăm acest subiect. Avem o am audiere mixtă, deci Econ PETI și LIBE, mie mi s-a părut o audiere foarte utilă, iar această audiere din luna mai a, președintele se corectează în urma corectării făcute de doamna Spinelli a Comisiei de Afaceri Constituționale. În orice caz, continuăm cu audierile legate de, să spunem, divorțul dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. N-am ajuns la finalele divorțului, dar, după cum știți, nu e nicio decizie luată până nu s-a luat decizia finală Uh, și deci uh, în această perioadă de negociere, sigur domnul uh, Gualtieri care face parte din grupul la, extre- la nivel înalt pentru Brexit, dar și președinții comisiilor, deci în urma progreselor obținute, e foarte limpede că încă mai e loc de mai bine, deci mai avem foarte multe de obținut până la data când Brexitul va avea loc. Și așa cu Uh, ni s-a reamintit în această dimineață, în uh, timpul perioadei de tranziție. Deci, uh, nu am nicio îndoială că în această audiere vă veți referi și la aceste aspecte și până la finalul acestei audieri vom încerca să înțelegem, în primul rând, ce am reușit să obținem în această parte legată de divorț, a negocierii și ce mai, pentru ce mai trebuie să luptăm care este acordul de care avem nevoie până acum și uh, ziua când va avea loc uh, Brexitul uh, ce va trebui să obținem și ce va trebui să transmitem înspre exterior. Multe dintre organizații vor vorbi despre aceste aspecte. Aș dori să mulțumesc organizațiilor care vor vorbi astăzi pentru toate eforturile depuse Uh, sigur că uh, vor primi cuvântul ca să vorbească și aș dori să mulțumesc și experților pentru că și ei și-au adus contribuția la uh, această dezbatere aprinsă și extraordinară. Acum, în introducere, aș dori să-i dau cuvântul colegei Marita Ulfskog de la uh, Uh, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale. iar nu este doar uh, președinta acestei comisii, ci face parte și din uh, grupul la nivel înalt pentru Brexit. Poate că nu știe toată lumea în ce constă acest grup. Este partea care reprezintă Parlamentul la aceste negocieri și încă o dată de la ultima audiere, cea din luna mai, Uh, și aș dori încă o dată să-i mulțumesc uh, Maritei, lui Roberto uh, Gualtieri și tuturor membrilor pentru contribuțiile pe care le-au adus la negocieri. Coregul Gualtieri va primi și el cuvântul în câteva clipe, dar Marita a făcut parte din aceste negocieri, mai ales pentru partea de ocupare care se ocupă și de dimensiunea socială, la fel foarte importantă. Deci o rog în primul rând pe Marita Ulfskog să uh, facă o scurtă introducere în numele Comisiei uh, de Ocupare. Mulțumesc, Claude. După cum probabil că ați înțeles, nu este o primă audiere comună pe care o avem în Europa după uh, Brexit. pe tema uh, drepturilor cetățenești după Brexit. În luna mai, anul trecut, am mai avut o astfel de reuniune mixtă, o audiere foarte utilă pentru noi în calitate de parlamentari. A fost uh, uh, un adevărat apel lansat uh, eurodeputaților de a uh, urmări de aproape negocierile între uh, Comisie, uh, nivelul european și Regatul Unit. A fost un apel uh, pentru a apăra drepturile a milioane de cetățeni. Asta am încercat să facem și cred că vocea noastră, vocea cetățenilor europeni, um, a oamenilor care lucrează, s-a făcut auzită și vă pot da câteva exemple. Um, de exemplu, um, tot ce ține de competența comisiei mele, uh, dreptul lucrătorilor de la frontieră care vor fi uh, protejate Apoi uh, vor uh, beneficia și de sistemul de securitate socială în continuare, pentru că uh, sistemul de securitate socială e tot de competența Comisiei de Ocupare. Comisia noastră se numește de fapt Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale, ceea ce înseamnă că avem subiecte foarte complicate și foarte complexe legate de Brexit pe ordinea de zi. Deci, în calitate de uh, președinte pentru Comisia pentru Ocupare, aș dori să salut încă o dată organizarea acestei au, a doua audieri. Vom face un bilanț al situației, atât uh, în ce privește activitatea organizațiilor din societatea civilă, cât și din uh, perspectiva experților și vom discuta chestiunile care încă nu au fost soluționate, dar pe care dorim să le rezolvăm în mod uh, eficient și în mod uh, uh, adecvat cât mai adecvat cu putință. Cu toții avem uh, același obiectiv și uh, toate eforturile noastre se îndreaptă în aceeași direcție, respectiv să obținem uh, beneficii pentru cetățenii europeni, pentru oamenii de rând, pentru cei care lucrează și care uh, lucrează în Regatul Unit și vom încerca să obținem un rezultat cât mai uh, satisfăcător. Deci, încă o dată, vă mulțumim pentru prezență și aștept cu nerăbdare dezbaterile din această după masă și intervențiile dumneavoastră. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului Gualtieri, aș dori să știu dacă doamna Spinelli dorește să spună ceva în numele Comisiei de Afaceri Constituționale. Vă rog foarte pe scurt. Five minutes. În numele colegii Danuta Hubner, care din păcate nu poate participa la ședința de astăzi. Mulțumesc tuturor vorbitorilor care sunt prezenți. Ah. Mm, aș dori să spun că vorbesc în parte numele meu și nu în numele Comisiei AFCO. În pofida uh, progreselor, încă nu am reușit să uh, garantăm uh, respectarea deplină a drepturilor în conformitate cu legislația europeană. Deci eu sper uh, Uh, fără să fiu extrem de optimistă, uh, aș dori să salut uh, o clarificare făcută de către Consiliu în noile linii directoare. Cetățenii europeni care în timpul perioadei de tranziție se vor muta în Regatul Unit vor beneficia de protecția oferită de acordul de retragere. Din păcate, Teresa May deja a respins uh, o astfel de poziție. Aș dori să salut uh, și cuvintele domnului Michel Barnier. Uh, progrese suficiente nu înseamnă progrese de pline. Însă, regret faptul că drepturile cetățenilor nu fac parte din uh, chestiunile care încă trebuie să fie abordate, atât în intervenția domnului Barnier, cât și în liniile directoare, ca și când lucrurile ar fi fost deja rezolvate. E un prim subiect de îngrijorare pentru mine mă îngrijorează pentru că cred că toate aceste chestiuni vor fi date uitării în această parte uh, a negocierilor. Ambele părți uh, și-au luat un angajament foarte ferm la început că nimic nu se va schimba în viața a milioane de uh, persoane și aceasta în mod permanent. Însă uh, raportul comun, care nu reprezintă decât o schiță, nu uh, respectă această promisiune. Așa cum uh, a subliniat Parlamentul în uh, ultima rezoluție, există chestiuni pendinte care trebuie să fie soluționate. Și aș dori să le menționez. Sunt sigură că uh, vorbitorii vor, uh, ne vor pune la dispoziție o analiză detaliată. Situația viitorilor parteneri ale cetățenilor europeni, Uh, apoi uh, uh, natura declaratorie a statutului de cetățean, apoi deciziile obligatorii a Curții de Justiție, apoi libertatea de mișcare a cetățenilor britanici în Uniunea Europeană, apoi tot ce ține de chestiunea irlandeză pentru mine nu reprezintă decât o parte, sigur, foarte importantă din chestiunile care încă nu au fost soluționate și ar trebui să facem, să depunem eforturi pentru a obține un acord Uh, cuprinzător. Aș dori să vă invit să citiți punctul 58 din nota tehnică comună cu privire la chestiunile pe care Comisia le consideră că nu fac parte din sfera de aplicare a mandatului european pentru prima parte a negocierilor. Eu consider că acestea sunt elemente necesare pentru ca uh, cetățenii să se bucure de drepturile uh, garantate uh, Uh, prin legislația europeană și care ar trebui să facă parte, fac, facă parte din uh, acordul de retragere. Aș dori să vă reamintesc ce a spus Casa lor zilor uh, cu privire la Brexit. Din punctul nostru de vedere, drepturile cetățenești a cetățenilor europeni sunt indivizibile pentru că orice cetățean uh, european ar trebui să poată să trăiască, să studieze uh, și să se stabilească într-un stat membru. Deci dacă uh, luăm din acest pachet un singur drept, atunci întreaga arhitectură este afectată. Sunt sigură că toate aceste aspecte vor fi dezbătute în cazul audierii, dar cred că ar trebui să împiedicăm eroziunea drepturilor consfințite prin legislația europeană. Deschiderea de care a dat dovadă Comisia Uh, în legătură cu uh, lansarea unor uh, propuneri legate de statutul comun în cele 27 de state membre contravine legislației europene. Apoi ar trebui să evităm un concept precum past life choices. Cetățenia europeană este un statut care devine dintr-un cadru juridic clar și nu o alegere sau opțiune de viață. Exercitarea drepturilor respective se bazează pe așteptările legitime uh, uh, pe, uh, pe baza cărora acestor drept, aceste drepturi trebuie să fie protejate. Apoi aș dori să vă atrag atenția asupra posibilității unui non-acord, având în vedere reacția doamnei mei la, consiliile, la concluziile Consiliului. Nu știu dacă suntem pregătiți pentru un astfel de scenariu Uh, și nu știu dacă vom putea cel puțin să uh, respectăm uh, o parte din acordurile cu privire la drepturile cetățenesc, cetățenești în Irlanda de Nord. Aș dori să spun că și Danuta Hubner face parte din grupul la nivel înalt pentru Brexit. Mulțumesc, dragi colegi. Deci este clar că Parlamentul European a încercat să țină cont de poziția celor care apără drepturile cetățenești în două moduri. În primul rând, prin organizațiile pe care le-am menționat, 3 uh, milion, uh, British Europe, uh, cu toții, toate aceste organizații vor primi, dar și prin rezoluțiile pe care le-am adoptat în aprilie și în octombrie și și în contactele individuale, bilaterale pe care deputații noștri le-au avut cu cetățenii. Și trebuie să vă spun că Cecilia Wikstrom și-a cerut scuze, scuze, Cecilia m-a rugat să menționez rolul Comisiei de Petiții, care este foarte important, uh, care a audiat toate aceste plângeri și vom avea și o prezentare din partea Comisiei uh, de Petiții la uh, prima secțiune a dezbaterii, efectuată de Eleanor Spaventa de la Durham Law School. În orice caz, Cecilia Virstom își cere scuze pentru absența ei de astăzi. Obiectivul acestei audieri este să, îi, să dăm cuvântul și eurodeputaților, și vom avea și oportunitatea de a continua aceste dezbateri. Dar, în primul rând, am dori să uh, um, înțelegem ce s-a întâmplat la grupul de lucruri în nivel înalt uh, pentru Brexit. Deci, în uh, prima rundă de dezbateri vom da cuvântul cer, celor care reprezintă acest grup de coordonare pentru Brexit. Problema este că Uh, Guy Verhofstadt uh, ne-a uh, transmis și el scuzele sale. Știm, îl cunoaștem pe Guy Verhofstadt, știm că probabil că va veni cu orice preț, nimic nu poate opri să vină și să ne facă un discurs, poate chiar de 40 de minute. Dar problema nu e legată doar de mine, ci și de el nu știu dacă va reuși să sosească, ne scapă de sub control și cred că toată lumea înțelege această situație. Deci, din păcate, uh, Guy Hofstadt nu poate să participe la audiere. În orice caz, dacă la un moment dat uh, apare în sală, îi vom da cuvântul uh, fără, încetare, fără, fără întârziere, dar se pare că are niște probleme care l-au împiedicat să participe la reuniunea noastră. Deci rămânem vigilenți și dacă sosește, atunci îi dăm cuvântul însă și alți uh, membri harnici ai grupului de conducere pentru Brexit uh, uh, sunt în sală. Acest grup a reușit să obțină concluzii concrete, mai ales pe partea legată de familie. Îl avem pe președintele Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, Roberto Gualtieri, unul dintre membrii cei mai activi de la acest grup pentru Brexit, unul dintre membrii cei mai activi Uh, în numele Asociației 3 milioane, din punctul meu de vedere, deși uh, este extrem de modest. Deci, uh, Roberto, te rog, dacă se poate, în introducerea ta, ai, ai putea să ne spun ce ați obținut la acest grup pentru Brexit. Mulțumesc, Claude! Se... Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Mulțumesc celor de la Libe și Ocupare, PETI și AFCO pentru că au organizat, iată, această audiere este o bună posibilitate să luăm notă de ceea ce am obținut împreună. O să revin asupra acestui element și, evident, trebuie să vedem ce mai e de făcut, pentru că bătălia nu s-a încheiat și mai sunt chestiuni cruciale nesoluționate. Știți că întreg Parlamentul, nu doar grupul Brexit, a făcut în drepturile cetățenești o prioritate. Am dat dovadă de consecvență, cred, cu privire la această prioritizare și am arătat asta nu doar în rezoluții, ci în acțiunile noastre concrete, la negocieri. Am spus foarte clar că niciodată -am, nu vom accepta sau nu am acceptat un acord care să nu fi fost satisfăcător în ceea ce privește protecția drepturilor cetățenești. Ținta a fost și este ambițioasă. Ne dorim protecție de plină. Avem noțiunea de grandfathering la nivelul tuturor drepturilor cetățenești și sociale. E vorba de toți cetățenii afectați de Brexit care merită să fie protejați. Ținta noastră este însă foarte ambițioasă și am început cu o propunere, cu o ofertă. Iată documentul. Venit din partea Regatului Unit, foarte departe de ceea ce ne doream noi. Însă noi am fost foarte hotărâți. Și Comisia, la fel. Și și statele membre chiar. N-am fost deci singuri E clar că presiunea cea mai importantă vine din partea noastră, pentru că noi în mod special am cerut asta. Um, ehm, organizații civile au jucat un rol foarte important. Poate că nu vă dați seama cât eh, ați contat eh, făcând presiuni pe lângă noi și făcându-vă controlul și prezența simțite cu nevoia de a Uh, ne confrunta pe subiectele pe care noi ați militat. Iată. Negocierea aceasta a ajuns să fie una colectivă, mai ales pentru comisiile relevante care au uh, contat foarte mult. Vă spun sincer, că din cât am putut eu să înțeleg, toată lumea și-a dat seama că Parlamentul a fost foarte implicat. Grupul Brexit nu doar că a făcut declarații, dar a și ascultat poziția negociatorului și s-a angajat concret și serios în momentul oportun, în momentul în care totul era deschis și în momentul în care putea să contribuie și să formuleze, să dea structură poziției europene. Eu cred că a fost un model bun de implicare parlamentară într-o negociere atât de importantă, iar rezultatul de până acum este suficient, cum zicea și Barbara. Suficient nu înseamnă însă perfect. Nu suntem pe de-a întregul mulțumiți și știm că mai sunt multe subiecte deschise, atât în ceea ce privește consecvența la nivel de implementare a tot ceea ce e în raportul comun, plus adăugarea unor chestiuni care nu apar acolo. Deci vreau să spun foarte clar. Nu. Celebrăm pur și simplu că avem ceva. Și am auzit chiar și propagandă pe acest subiect spunând că rezultatul a fost propunerea UK. Nu e adevărat, a fost cu totul și cu totul altceva. N-am terminat procesul, dar am obținut mult, multe, fiindcă am acoperit tot ceea ce era relevant pentru cetățeni. Și am obținut un uh, rezultat amplu, nu chiar cum ne-ar fi plăcut nouă, dar în orice caz aproape de ce ne-ar fi plăcut, iar conținutul se referă la respectarea dreptului cetățenilor conferit prin legislația europeană. Deci, dacă există legislație națională care se îndepărtează de ceea ce este consfințit prin, uh, de ceea ce, prin ceea ce apare la nivel de jurisprudență, la nivel de regulamente și directive, atunci efectul va fi unul direct. Legislația comunitară va avea un efect direct asupra tot ceea ce se întâmplă acolo. E vorba de drepturile consfințite prin tratatele europene, la nivelul legislației și la nivelul jurisprudenței CEJ. Jurisprudență cu bătaie lungă și mai e și data de expirare în ceea ce privește uh, jurisprudența viitoare, însă jurisprudența curentă este pe viață. Am acoperit un set întreg de drepturi, inclusiv drepturile sociale, care inițial nu apăreau acolo. Maritare dreptate uh, că am intervenit uh, mai spre sfârșit. This parliament Now we, we have to... Am asigurat generațiile viitoare. Copiii sunt asigurați, dar acum să vedem ce se întâmplă cu viitorii părinți. Este un subiect deschis pentru noi. Nu s-a încheiat. Vom lupta în continuare. Și ca să vă prezint un rezumat, spune vorbitorul, sunt de făcut două lucruri. Să verificăm foarte clar redactarea acordului de retragere din UE, care să reflecte pe de întregul ceea ce apare în nota tehnică și în raportul comun. Așteptăm cu nerăbdare textul, se lucrează la el, vom citi rând cu rând, la virgulă. Vom lupta dacă e ceva care să se îndepărteze de ceea ce e stipulat foarte clar în raportul comun. Esențial, de altfel, pentru că sunt câteva domenii în câteva puncte unde avem efect uh, de pârghie și am reușit să securizăm nu chiar totul, dar o mare parte. Eh, și am reușit, am izbutit, pentru că la ultima rezoluție am spus că am vrea ca acordul de retragere să fie formulat acum, chiar înainte de ultima etapă. Am vrut să vedem articolele toate la virgulă ca să vedem ce este obligatoriu Uh, din punct de vedere juridic și care sunt mecanismele efectului direct. E oare exact ceea ce am vrut noi și ce am vrut să spunem? Ce se întâmplă cu rolul CEJ? Este el exact așa cum trebuie să fie? Și dacă excepțiile sunt uh, de bun simț, pentru că la nivel procedural mereu opțiunea trebuie să fie în favoarea petentului. Și mai sunt aspecte de clarificat. În curând. Fiindcă acest, această activitate de redactare e pe rol acum, să sperăm că nu se va întârzia foarte mult cu ea. Ne vom întâlni Vom verifica totul cu dumneavoastră și între momentul de acum și concluzii vom încerca să securizăm câteva puncte în plus. Cu viitorul soțiilor și, so- soților și partenerilor și cu crearea unui aparat pentru aplicarea administrativă a acordului și cu nevoia de a avea în vedere o procedură administrativă scurtă, simplă, prietenoasă cu utilizatorul, ajustată contextului. Asta poate să însemne foarte multe lucruri în termeni concreți. Dacă, de exemplu, trecem la articolul 17 cu C, se zice, faci o cerere potrivit legislației europene. De fapt, o să aș vrea să fie o declarație. Deci cum implementez partea aceasta? Dacă e ceva greșit, trebuie să ai posibilitatea să remediezi. Încercăm să creăm un regim mereu în favoarea solicitantului, petentului. Și e vorba și de faptul că ai doi ani la dispoziție să faci cererea. Dacă se suprapune cu perioada de tranziție, atunci trebuie să ne asigurăm că am acoperit totul. Eu, eu cred că acești doi ani stabiliți aici sunt buni. Și apoi mai e un subiect esențial. Am vrut să fie o autoritate independentă care să poată acționa în numele cetățeanului. Să meargă în instanță, să ceară un aviz la CEJ, deci nu doar că cetățenii merg în instanță, dar ei să fie susținuți de către o instituție independentă, instituție independentă care să poată face asta. Totul apare aici în termeni foarte generici, dar noi am vrea să cunoaștem particularitățile, cum ar funcționa lucrurile. Pentru că, în mod normal, ar fi rolul comisiei. Și adevărat ce ne spun omologii noștri. Nu vreți posibilitatea de a merge în instanță, vreți ceva obligatoriu, însă noi am zis că, până la urmă, în Uniune se decide la nivel de judecători și noi avem comisia. În UK nu mai poate să fie comisia, dar e nevoie de un alt organism care să fie independent de guvern, de partea cetățeanului, care să se poată sesiza la nevoie, pe lângă CEJ. Este deci foarte important să vedem cum uh, se va soluționa totul și cum va fi redactat uh, lucrul acesta în uh, acordul comun și apoi în practică cum se vor transpune lucrurile. Mai sunt alte două subiecte esențiale. Și noi suntem pentru libera circulație în cele 27 de state membre. Parlamentul mereu a fost pentru libera circulație. Și am spus-o clar și răspicat de fiecare dată. Prin urmare, dacă tranziția va rezulta în prelungirea status quo-ului, cu orice, totul minus prezența în instituții, asta se va prelungi. Acum propunerea este să se termine în 2020, dar să vedem, va fi decembrie 2020 sau mai târziu. Să nu discutăm acum despre dată, ci despre concept. Deci totul trebuie să fie prelungit. Și evident, asta trebuie să includă in, uh, până și liberă circulație a cetățenilor cu toate datele aferente. Dacă e amânare, va trebui să fie una propriu-zisă. De-abia ce Teresa May a făcut o declarație. Pare să nu fie totuși poziția guvernului uh, britanic aceasta, uh, deci este încă un subiect de discutat. Să vedem care va fi poziția Parlamentului. Noi, în orice caz, vom da dovadă de consecvență și vom fi foarte vehemenți, pentru că avem rezoluție pe acest subiect și mai sunt și orientările din directivă, directiva adoptată de Consiliu cu privire la perioada de tranziție. Am fost printre cei care i-am spus lui Barnier că vrem ca la comisie să fie inclusă în directivă această idee. Dacă există o perioadă de tranziție, cetățenii să fie parte a tranziției, în așa fel încât status quo-ul să îi cuprindă și totul să fie extins în consecință. Nu e doar poziția Parlamentului, e poziția întregii Uniuni Europene în directiva adoptată la Consiliu în unanimitate. În mod cert, e o linie roșie pentru noi. Ea există. Și vom fi foarte pretențioși cu acest aspect în viitorul apropiat. Eu ce am spus arată foarte clar. Trebuie să fim, chiar putem să fim mândri de ceea ce am obținut. Uneori sunt criticat. E ușor să te uiți să vezi ce lipsește, dar gândiți-vă, am obținut atâtea și putem fi mândri. Le-am obținut noi toți la oaltă. În egală măsură e adevărat că fără completările necesare, fără acoperirea lacunelor și fără o implementare consecventă a principiilor din raportul comun, nu va fi un acord bun. Nu va fi un acord bun. De-abia ce am făcut un prim pas. Calea ce ne stă înainte este crucială și decisivă. Impune unitate, determinare, cu capacitatea de a ne-a plecat urechea la dumneavoastră. Poate că veți fi foarte critici acum, poate că veți sublinia subiecte pe care noi nu le-am identificat încă. Suntem aici ca să vă dăm ascultare, fiindcă noi cu asta vom merge la negociere în săptămânile cruciale ce vor urma. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Roberto, foarte tare. Parte din aceste materiale vor fi disponibile pe pagina de internet după această audiere. Dacă vine și Guy Verhofstadt, evident îi vom da și lui cuvântul. Roberto a menționat grupul de steering Brexit, care a obținut foarte multe lucruri. Este foarte greu să calibrez asta când mai sunt atâtea și atâtea de făcut, când mai e atâta și atâta incertitudine și îngrijorare. Am pus această audiere azi în mod intenționat. Mă bucur atât de tare că sunt atâția eurodeputați în sală și îmi cer scuze că suntem totuși într-o joi după masa. Ne-am organizat atât de bine și am investit atâta muncă pentru a obține tot ceea ce s-a obținut, cum spunea Robert în această primă etapă. La primul panel, doamna Anlor Donskoy, care a fundat o organizație pentru cetățenii străini care trăiesc în Regatul Unit nu știu, 10 minute sau chiar mai puțin pentru fiecare uh, vorbitor. Am înțeles că mai sunt și eurodeputați care trebuie să plece mai devreme, deci cu cât mai subțin, cu atât mai bine ca să putem uh, continua dialogul. Ladies and gentlemen, members of the European Parliament, I think... Doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, mulțumesc pentru această audiere, pentru a vorbi despre situația actuală a cetățenilor europeni în Uh, Regatul Unit. Care este situația actuală? Parlamentul European a cerut uh, ca toate drepturile cetățenilor europeni uh, să fie incluse în acordul de retragere. S-au făcut unele progrese în prima fază, dar toate drepturile noastre nu sunt protejate și voi prezenta câteva elemente importante. În procesul de așa, acel numitul proces de înregistrare, directiva a prevăzut că orice document emis în legătură cu drepturile eh, rezidenților trebuie să fie de tip declarativ, confirmând drepturile, dar în decembrie s-a spus că statele membre pot sau să intre într-un proces declarativ, cât și uh, într-un proces de cerere a acestor drepturi. Este um, mai mult decât prevede directiva dreptului european, dar poate fi în detrimentul uh, păstrării tuturor drepturilor. Um, statutul oferit uh, de Regatul Unit uh, este unul cu drepturi mai puține și va avea consecințe semnificative pentru toți cetățenii europeni din Regatul Unit. De aceea, organizația de 3 Million refuză acest statut. Acest statut trebuie văzut în contextul uh, legii britanice a imigrației. Oricum, acest Uh, lege nu face decât să confere drepturi conform dreptului britanic și nu este de tip declarativ așa cum s-a prevăzut. Consecințele nerespectării tuturor uh, condițiilor sau o greșeală în procesul uh, de cerere poate să aibă consecințe grave asupra um, celor care depun cererea și chiar pot să-i pună în situații de risc de deportare. Regatul, uh, guvernul britanic a introdus legislație pentru excepții la protecția datelor care nu ar ar elimina dreptul fundamental al persoanelor uh, să aibă acces la date la Ministerul de Interne și nu vor putea înțelege deciziile sau greșelile luate de autoritățile de la imigrație. Uh, guvernul britanic nici nu ar mai avea obligația de a procesa datele într-un mod echitabil, transparent și proporțional. Astfel se suminează întreaga idee de protecția datelor și nu se respectă libertățile civile și drepturile omului. Este foarte preocupant și având în vedere rata erorii Um, în procesarea cererilor și acesta probabil va crește având în vedere că numărul de cereri pentru noul statut este, a crescut exponențial. Deci, practic, va apărea un sistem administrativ care va dezavantaja persoanele care folosesc procesul de apel. De apel mă scuzați. Um, introducerea verificărilor sistematice de securitate și um, legate de cazier pune problemul, problema faptului că acest proces permite aceste verificări să devină sistematice. Astăzi nu se întâmplă acest lucru. În plus, se impune o povară administrativă suplimentară pentru că fiecare solicitant va fi astfel controlat. Organizația de Trimilion este împotriva introducerii registrării pentru obținerea statutului de uh, rezident. Nu are niciun sens să se aplice un program care nu are nicio valoare juridică atâta timp cât retragerea nu a fost ratificată. Care vor fi diferențele între schema voluntară și textul final? Uh, nu va exista un mecanism de apel și probabil se va aplica statutul general, dar poate solicitanții nu vor mai uh, depune cereri pentru Uh, statutul final și astfel vor uh, deveni migranți ilegali. În ceea ce privește reședința legală, încă lucrurile nu sunt clare. Există multă confuzie în legătură cu modul legatul Unit interpretează acest criteriu și pe baza acestui criteriu probabil vor fi respinse unele cereri. Deci există pericolul ca multe persoane să rămână în urmă din mai multe motive un motiv de, legat de drepturi, pentru că mulți nu sunt acoperiți de acest acord, cum ar fi uh, membrii familiilor cetățenilor britanici care se întoarc în Regatul Unit, cei care au fost, sunt uh, în afara țării de reședință în momentul în care Regatul Unit este din UE și așa mai departe. Și se pune o problemă de, legată de preț, de cost. Multe persoane în vârstă, copii, victimele traficului, persoanele fără domiciliu și alții riscă să fie lăsați în urmă pentru că poate că uh, nu vor putea dovedi că sunt cu adevărat rezidenți. Sprijinul practic pe care îl propune Regatul Unit pentru a remedia aceste probleme eh, este inadecvat. Cum poate ministrul de, Ministerul de Interne eh, să facă față acestor probleme. Nu e sigur că metoda va fi echitabilă, non-discriminatorie și transparență și va asigura protecția tuturor drepturilor. Dar există o soluție și propunerea alternativă a organizației de 3 Millions consideră că este mai echitabilă, mai simplă și mai flexibilă. În ceea ce privește controlul, organizația de 3 Million are preocupări uh, că Regatul Unit nu interpretează neapărat corect dreptul european, mai ales după ce iese din UE cum ar fi. Uh, deci astfel protecția și punerea aplicarea drepturilor noastre trebuie să fie verificată. Drepturile noastre trebuie să uh, fie controlate de Curtea de Justiție, de aceea insistăm ca așa numita clauză sunset clause să fie în continuare aplicată. În momentul de față, uh, sprijinul juridic este dese, rare ori oferit în cazuri de imigrație și accesul la justiție pentru cetățenii europeni cu venituri limitate este o preocupare a noastră. În al treilea rând, e nevoie de monitorizare de către Comisie pentru a se asigura că Ministerul de, Ministerul de Interne și în tribunalele uh, britanice se respectă drepturile cetățenilor din acordul de retragere reunificarea familială trebuie extinsă la uh, viitorii soți uh, ai grupului protejat, adică perso- um, E vorba de cetățenii europeni din Regatul Unit și britanicii uh, din UE care s-ar putea întoarce înapoi în Regatul Unit uh, ulterior cu familiile lor. Dacă nu, impactul asupra generațiilor mai tinere va fi desproporționat, precum și a cetățenilor care, în urma unui divorț sau a decesului uh, soțului sau soției, doresc să se recăsătorească după Brexit. Deci respectarea drepturilor cetățenilor în viitor este un element fundamental al cetățeniei europene cetățenii europeni trebuie să fie tratați echitabil și, și Regatul Unit a spus că va exista acces echitabil la drepturi și servicii după Brexit, însă rămân multe incertitudini. Cum ar fi, vă dau un exemplu. Cetățenii europeni au din ce în ce mai multe dificultăți în accesul la servicii de sănătate sau li se cere să dovedească faptul că sunt, că au dreptul de reședință cetățenii europeni riscă să-și piardă o parte din dreptul la libera circulație. De exemplu, când vine vorba de alegerile de viață, este regretabil faptul că raportul comun din decembrie spune că exercitarea efectivă a drepturilor um, nu este sigur asigurată. Distinția este importantă pentru că este esențială în conceptul de cetățenie europeană. Există un semn de întrebări în legătură cu viitorul calificărilor profesionale și academice după Brexit. Lucrătorii europeni care se bazează pe aceștia pentru a lucra în Regatul Unit și în întreaga Uniune Europeană vor putea să continue să-și câștige viața? Poate uh, Regatul Unit va intra în sistemul de la Bolonia ca țară terță la un moment dat, dar până atunci ce se va întâmpla? și multe avantaje legate de libera circulație sunt legate de țara de referinte mai repede decât de naționalitate. După Brexit, cetățenii britanici, europeni din Regatul Unit riscă să-și piardă accesul la oportunități finanțate de UE doar pentru că trăiesc în Regatul Unit, care va deveni atunci o țară terță. Acordul de retragere ne, ne va face să devenim cetățenii unei țări terțe, dar cerem dreptul de revenire pentru întreaga viață, ceea ce uh, Trunit a oferit inițial. Pe scurt, înțelegerea noastră, uh, înțelegerea comună din fața 1 nu ne va uh, proteja este plină de ambiguități și neajunsuri. De aceea, cetățenii europeni din Regatul Unit încă um, riscă să aibă un statut limitat care va însemna că vom fi într-un mediu ostil și mulți cetățeni europeni riscă să nu mai poată să rămână în Regatul Unit. Să nu uităm că principiul de bază al unei negocieri privind drepturile cetățenilor este, în primul rând, uh, faptul că e vorba de, de drepturile oamenilor și nu de acorduri economice sau de alte feluri. Cerem ca toate drepturile cetățenilor să fie protejate, ca să putem să ne trăim viețile așa cum le-am trăit întotdeauna, așa cum ne-au promis și Regatul Unit și Uniunea Europeană de număr nenumărate ori de la referendum încoace. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! You heard the reaction, that was, and your presentation will be on the... Prezentarea dumneavoastră va fi pe site-ul web. Mulțumesc foarte mult! Se află alături de noi acum și domnul Elmar Brock, un alt membru al grupului de pilotaj pentru Brexit, care nu a primit însă o invitație formală, așa că îmi cer scuze. Domnule Brock, nu sunteți de nimic greșit și puteți să, ne să vă alăturați nouă aici Uh, pe podium. Vorbesc despre grupul de pilotaj pentru Brexit pentru că sunt membri care nu sunt delegatul unit, dar se ocupă extrem de mult de acest subiect, așa cum a spus domnul Gualtieri, doresc să se facă progrese și sunt aici să afle ce mai trebuie făcut, așa cum s-a spus în contribuția reprezentantei organizației de 3 Million. Acum dau cuvântul lui Jane Golding, președinta organizației British in Europe, o coaliție de 10 organizații care reprezintă cetățenii britanici din cele 27 de state membre, celelalte 27 de state membre ale Uniunii Europene. Vă rog, doamnă Goldin. Mulțumesc foarte mult, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați de a vorbi astăzi. Există aproximativ 1,1 milioane de uh, britanici în uh, Europa. Cam 90% uh, sunt activi o treime între, uh, cu vârsta între 30 și 49 de ani. Ca și prietenii noștri din Asociația The 3 Million, cu toții suntem uh, europeni, suntem copii ai proiectului european care au uh, beneficiat de toate oportunitățile aduse de cetățenia europeană și cele patru drepturi uh, sau libertăți fundamentale. Ne-a pus credința dumneavoastră și sperăm ca Uniunea Europeană să ne protejeze drepturile și salutăm princip- deci abordarea bazată pe principii pe care a adoptat Uniunea Europeană în negocierea directivelor și a principiilor es- esențiale. Uh, negocierile au început și, inevitabil, s-a obținut o uh, răutățire a poziției europene cu privire la drepturile nostru, având în vedere contrapropunerea pe care Regatul Unit a făcut-o și compromis, compromisurile care au uh, urmat. Însă recunoaștem, așa cum spunea și domnul Gualtieri, că s-au obținut câteva progrese în ce privește drepturile cetățenilor în 2017, respectiv în raportul comun din 8 decembrie, care mm, Însă, E adevărat uh, că s-au făcut progrese, însă nu uh, suficiente. În orice caz, s-a trecut la faza a doua uh, cu câteva chestiuni foarte importante care au rămas deschise. Sunt de acord cu uh, cuvintele uh, antevorbitoare mele, An Lor Donski. Am fost foarte dezamăgiți de acest uh, raport comun uh, și în care drepturile noastre sunt calificate în funcție de uh, opțiuni de viață, life choices. Și aceasta pentru că obiectivul uh, Uniunii Europene din negocierile din 23 mai 2017 a fost să protejeze, și aici citez, statutul și drepturile care derivă din uh, legislația europeană la momentul retragerii. Deci, drepturile noastre ar trebui să fie protejate și nu opțiunile de viață care au fost uh, făcute pe baza acestor drepturi. Așa cum spunea lor, uh, drepturile duc la opțiuni de viață și nu viceversa. Deci, aș dori să știu dacă uh, înțelegerea comună Uh, ține cont de uh, protecția drepturilor noastre, obiectivul uh, negocierilor actuale. Așa cum am spus, s-au obținut progrese în ceea ce privește chestiuni tehnice, de exemplu, servicii de securitate și de sănătate reciproce. Însă toate aceste chestiuni îi vizează mai ales pe cei care uh, nu erau uh, activi din punct de vedere economic din grupul nostru, care reprezintă doar 20% din cetățenii britanici din Europeană. Și rămân foarte multe chestiuni uh, fundamentale deschise, mai ales pentru cetățenii activi și pentru cei mai tineri. Uh, ceea ce bineînțeles că se aplică uh, ambelor grupuri. Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie a făcut trimitere la o serie de uh, probleme și o să le parcurg acum. Una dintre chestiunile foarte importante pentru noi este dacă cetățenii britanici din Europeană vor menține dreptul la liberă circulație. Mulți Uh, dintre cei care își câștigă viața uh, prin uh, această navetă transfrontalieră nu știu ce o să se aleagă de cariera lor după Brexit. Libertatea de mișcare ar trebui să fie garantată pentru cetățenii britanici în cele 27 de state membre. De asemenea, ei ar trebui să aibă dreptul să se întoarcă în Regatul Unit după ce și-au făcut cariera în Europeană și acest drept nu a fost garantat. Efectul în lanț al acestei, liber, uh, acestei uh, lipse de libertăți de mișcare va avea o consecință asupra calificărilor profesionale și a drepturilor economice, ceea ce înseamnă că unele uh, calificări profesionale nu vor fi recunoscute și chiar dacă vor fi recunoscute, ele vor fi uh, limitate uh, pentru uh, uh, britanicii din Europa. Mulți cetățeni britanici s-au mutat în alte țări europene tocmai pentru că Uniunea Europeană este un teritoriu fără granițe interne. Și aici nu mă gândesc doar la avocați, de exemplu, sau la consultanții financiari, ci și la uh, șoferi de tir, uh, îngrijitori în domeniul medical și uh, uh specialiști în domeniul IT tot uh, în legătură cu cele spuse de antevorbitoarea mea, acordul um, privind de drepturile cetățenesc uh, reprezintă o îndepărtare de legislația europeană. Se acceptă propunerea britanică pentru ca statutul să depindă de o cerere Uh, și nu se pune accentul pe un uh, sistem de declarație în conformitate cu legislația europeană. Deci uh, cetățenii vor trebui să dovedească că au dreptul să rămână în statul respectiv și asta ar putea să fie foarte greu pentru persoane care sunt de ani de zile în țara respectivă. Și bineînțeles că și birocrațiile pot face greșeli Uh, acest sistem uh, condițional uh, este o opțiune pe care Uniunea Europeană cu 27 de state membre o poate aplica cetățenilor britanici. Pentru cetățenii britanici a fost și o adăugire de ultima clipă și nu au fost nici măcar consultați în legătură cu ea și deci uh, noi considerăm că rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie pe drept cuvânt a subliniat că această uh, dispoziție ar trebui să fie revizuită. Cetățenii britanici din Uniunea Europeană sunt în ceață pur și simplu în prezent uh, în legătură cu dacă această opțiune și când se va aplica ea. Așa cum spunea Anlor, vor fi și limitări în ce privește drepturile de reunificare familiară, de exemplu, cu, pentru viitorii membri ai familiei pentru ambele grupuri. Uh, și uh, atât uh, pentru, la fel ca și pentru membrii unei familii care se întorc în Regatul Unit. În ce privește generația mai tânără, nu există niciun fel de clarificare legată de statutul studenților calificările pentru studenți, ce se întâmplă în legătură cu taxele de școlarizare și așa mai departe, după Brexit. Și pe lângă toate aceste chestiuni de fond, așa cum am spus înainte, nu uh, s-a luat nicio decizie până când nu s-a luat decizia uh, finală, dar nu există nici o uh, dispoziție pentru a delimita drepturile cetățenilor de celelalte negocieri, astfel încât uh, să uh, fie garantate, uh, indiferent de rezultatul uh, negocierilor. Uh, în fine, uh, spre deosebire de chestiunea irlandeză, nu există niciun fel de distinție pentru drepturile cetățenilor și deci noi ne temem că toate aceste chestiuni se vor pierde uh, în uh, marasmul celorlalte uh, probleme care vor fi discutate în legătură cu viitorul um, viitorul după Brexit. Acestea sunt aspectele sau considerațiile politice și juridice, dar haideți să ne gândim puțin și la implicațiile umane și sociale Uh, pentru acești uh, cetățeni care au făcut parte din proiectul uh, european. Proiectul european a fost la origine un proiect de pace, bazat pe solidaritate și pe cooperare. Și aspectele sale au fost menționate la Gothenburg înainte de, de Crăciun, iar doamna Merkel a vorbit la Davos săptămâna trecută despre cooperare, solidaritate și aspectele sociale. Eu uh, aș dori să vorbesc despre Europa ca Uniune a oamenilor. În 1945, tatăl meu, care avea 20 de ani, uh, călătorea uh, în Europa cu forțele aliate. În același an, socrul meu, care avea 16 ani, a supraviețuit bombardamentului de la Dresda. Nu s-au întâlnit niciodată, însă fiecare, în felul său, sperau să existe o Europa mai bună pentru copiii și pentru nepoții lor. După 50 de ani, socrul meu l-a luat pe uh, soțul meu, l-a dus pe soțul meu uh, la Lada, la Bruxelles, uh, a fost uh, a doua venire a germanilor, să zicem, la Bruxelles. Deci, sigur, copiii noștri sunt fericiți pentru că sunt germani și ei vor, vor putea menține cetățenia europeană după Brexit. Dar nu toată lumea e la fel de norocoasă și dacă e norocoasă sau nu e pur și simplu arbitrar însă totuși suntem un grup uh, finit, uh, coeziv de uh, persoane care s-au mutat în Europa în baza libertății de mișcare. Cu toții suntem copii ai proiectului european. Solidaritatea și comunitatea grupului nostru este o ilustrare a proiectului european, o comunitate de europeni a căror destine au devenit strâns legate prin intermediul Europei. Și acum, prin lupta noastră comună, Uh, sperăm să ne putem apăra drepturile cetățenești. Acum uh, trebuie să uh, punem accentul pe natura fundamentală a cetățeniei europene și nu să o slăbim. Dacă ne dezamăgiți acum, atunci ne striviți, ne spulberați pur și simplu idealurile noastre prin transmițând un mesaj foarte clar, respectiv că cetățenia europeană reprezintă un risc în sine, pentru că poți să fii privat de ea și poți să fii chiar penalizat dacă o adopți. Cetățenia europeană uh, este statutul nostru fundamental și ar trebui să ne ocrotească într-o, în această situație fără precedent. Și dacă nu, acum mă întreb când. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Jane, pentru această a doua intervenție din, acest uh, prim, uh, din această primă dezbatere. Acum îmi revine plăcerea de a-l prezenta pe Roger Casale, care este președintele New Europeans, Noi Europeni, care este un ONG care luptă pentru solidaritate și pentru nediscriminare în Europa. Roger, dai cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Brock, stimaților deputați, domnilor și domnilor. Am luat oportunitate să mă angajez cu noastră într-un dialog pe acest subiect foarte important și uh, suntem și noi îngrijorați de dreptul celor 27 de, naț- de dreptul cetățenilor de celor 27 de state membre care se află în Regatul Unit, precum suntem preocupați de situația cetățenilor britanici din restul țărilor europene. Toată lumea este tristă de faptul că uh, riscă să-și piardă drepturile cetățenești europene, aș vrea să ar vrea să mențină parte din aceste drepturi măcar pe noi, ne îngrijorează libera circulație în Uniunea Europeană în general. Sunt uh, migranți, refugiați uh, care au o reședință în Uniunea Europeană, dar n-au drept de liberă circulație, spre exemplu. Și ne îngrijorează de asemenea și viitorul Europei cetățenilor. Jane uh, a spus asta foarte clar. Trebuie să, întrebăm, să ne întrebăm ce se va întreba cu cetățenii britanici din uh, Uniune și cetățenii europeni uh, din Regatul Unit. Dacă, dacă Regatul Unit uh, pleacă din Uniunea Europeană. Deci ce se va întâmpla cu aceste 5 milioane de cetățeni? Este un test pentru Uniunea Europeană. Pentru, și Uniunea Europeană nu-și poate permite să piardă, dacă poate, dacă vrea ca pe viitor, să mai poată vorbi despre Europa cetățenilor, un spațiu sigur pentru exercitarea drepturilor și pentru respectarea drepturilor omului. Am bătut cale lungă. Ehm, organizația pe care o reprezint există din 2012 uh, ne preocupă ce se întâmplă cu drepturile cetățenilor. Nu suntem aproape de o soluție definitivă după 5 ani. Suntem ca într-o călătorie lungă, când mereu pasagerii te întreabă am ajuns, am ajuns? Păi nu, n-am ajuns, suntem departe. E nevoie de un consens amplu în Parlament și în afara Parlamentului, cu înțelegerea comună a faptului că trebuie să existe garanții imediate a tuturor, uh, pentru, to pentru to toate felurile de drepturi. Știți că Regatul Unit nu e o țară ciudată care nu înțelege drepturile omului. Acolo se respectă. Sunt unii, într-adevăr, care vor să plece în Uniunea Europeană, dar, sunt și, dar toată lumea înțelege ce înseamnă noțiunea de drept. Sunt și unii care nici măcar nu au putut vota așa cum sunt în această stare completă de incertitudine. Am scris o scrisoare uh, deschisă în Financial Times cu Migration Watch înainte de referendum și și aceasta spunea că ar trebui să fie garantate drepturile dacă Regatul Unit pleacă. Dar unde este această garanție? Au fost uh, câțiva votanți uh, în Camera Comună și Comunelor și foarte mulți au votat să plece și care cred că ar trebui să existe garanții unilaterale, imediate, pentru toți cetățenii europeni din Regatul Unit. Dar, din păcate, nu s-a făcut nimic până acum. Chit că lumea are intenții bune. Oamenii sunt într-o stare continuă de incertitudine. Este atât de acută treaba acum, încât poate să fie inclusiv o încălcare articolului 8 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului pentru că este o incertitudine care afectează pe oameni în profunzime, în viața lor uh, privată. Asta este situația pentru 5 milioane de cetățeni europeni acum. Nimeni nu vrea asta. E foarte clar ce trebuie să facem ca să oprim asta. Am putea opri situația mâine cu acțiuni din partea Guvernului Regatului Unit sau cu acțiuni unilaterală din partea Uniunii Europene. Dar de ce nu se întâmplă nimic? Sunt trei motive principale. Lipsa unei voci. Dar Acum am pus problema corect, pentru că după Brexit au apărut multe organizații, cum ar fi The 3 Million, cu activitate extrem de eficientă, ne-am întâlnit cu organizațiile, le susținem, sunt mândru de ce au obținut până acum, de angajament, recunoașterea pe care au dobândit-o. Și sunt multe, multe alte grupuri care luptă. Este foarte bine că vocea lor există se face lobby pentru cetățenile, pentru, mă pentru drepturile cetățenești, totul cu mare eficiență. Fiindcă sunt multe îngrijorări, mai sunt multe de făcut, pentru ca vocile acestor cetățeni să fie mult mai reprezentative. Vrem să existe și un grup parlamentar și un grup prieten în Parlamentul European ca să avem un dialog structurat. Vrem ca acest proces să fie deschis, și transparent, cu o asumare a răspunderii, și să aducem la oaltă un număr de cât mai, cât mai mare de organizații. Mai e și problema Guvernului Regatului Unit, Știm că Teresa mea vrea să negocieze, nu să legifereze. Și în curând va apărea și legea migrației și este oportunitate pentru guvern să facă ce e corect. Starea de incertitudine nu mai poate persista și vom face campanie împotriva ei. Important este să existe informații Uh, pe care să vi le putem pune la dispoziție în cazul în care mai aveți nevoie de ele și sunt lucruri pe care nu le știți. Să vă spun un secret. Guvernului britanic nu prea pasă de această situație a cetățenilor. Știu asta din cauza că au încercat să... Știm asta din manifestul din 2017, când uh, au vrut să uh, înlăture dreptul de vot al unui număr de cetățeni. Noi însă am fost acolo și am tras de mânecă. Vrem să fie rezolvată problema. Parlamentul European este de partea îngerilor aici, dar trebuie să vedem ce se întâmplă cu celelalte instituții. Când Donald Tusk spune It's not my problem, deci nu e problema mea pentru că Regatul a votat să plece, îmi pare rău, pentru că până la urmă cine sunt cei care pleacă șifonați? Doar cetățenii și nu e vina lor. Nu e vorba de pe cine să dai vina, domnule Tusk, e vorba de asumarea răspunderii. Nu, nu cetățenii britanici sunt de vină. Uh, sau, mă rog, nu sunteți dumneavoastră responsabili de uh, acești cetățeni, dar sunteți responsabili de ce se întâmplă cu Uniunea și în Uniune. Și aveți o răspundere. Și când și apoi ne-am angajat într-un dialog și cu Comisia. Și Comisia își cere scuze că nu are temei juridic plus mandat de negociere ca să poată da libertatea de circulație cetățenilor britanici. Atunci noi zicem așa, trebuie să vă întoarceți la Consiliu și să cereți o modificare a mandatului dumneavoastră. Sensul Uniunii Europene nu este să pună obstacole în calea cetățeniei și drepturilor, ci să găsească soluții și căi înainte pentru a rezolva problemele, pentru a depăși anumite obstacole, pentru a da dovadă de imaginație și leadership. De ce? Fiindcă, până la urmă, este Uniunea Europeană cea mai măreață organizație pentru cetățeni și drepturile omului. Acesta este un test față de ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Apare și o nouă întrebare mm, adresată chiar de Parlamentul European și anume cum oferim mm, înapoi cetățenilor britanici dreptul la liberă circulație. Parlamentul European și-a asumat răspunderea față de a conferi sau de a da înapoi prin rezoluția din decembrie dreptul la liberă circulație. Dar cum vreți să faceți asta în termeni concreți? Prin ce măsuri? Și cum vă asigurați că cetățenii britanici din Uniunea Europeană sunt uh, ascultați? N-am suficient timp la dispoziție ca să fac toată prezentarea în PowerPoint, dar uh, vă va fi transmisă. Domnule președinte, dumneavoastră știți că noi am făcut o propunere preluată chiar de Financial Times aclamată despre cum să se facă asta, cu emiterea unui card verde pentru Europa, pentru toți cetățenii britanici din Uniunea Europeană, ca să poată face uz de dreptul la liberă circulație, după ce vor avea statutul de... după ce vor primi reședința în Uniunea Europeană, după Brexit. Iar cetățenii europeni din Regatul Unit vor fi după ce este clarificat statutul cu reședința, vor fi tratați ca și când Uniunea, în Uniunea Europeană ar mai fi regatul unit din punctul de vedere al cetățenilor. E vorba inclusiv de dreptul de a vota în alegerile locale, dreptul la nediscriminare și altele. Iar acest program ar putea fi extins și resortisanților din terțele state. Închei spunând că Danuta Hübner ne-a rugat să facem un document pentru AFCO. Uitați-vă un pic la propunerea noastră. E minunat că Parlamentul European și-a asumat acest angajament, că a trebuit să existe libera circulație și după Brexit, dar discuția trebuie să fie acum serioasă, cu propuneri clare din partea dumneavoastră ca să vedem în termeni practici cum arată totul și noi sperăm că se va ține cont de contribuția noastră și a altora în perioada ce va urma. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Casale. Ultima parte a panelului, înainte de întrebări și răspunsuri din partea eurodeputaților, mai ales că știu că domnul Căliu trebuie să plece. Vă rog, uh, anunțați-vă acum la cuvânt. Știu că unii trebuie să plecați. Și după această ultimă bucățică, trecem la Q&A. Doamna profesor Spaventa ne va prezenta un studiu pe lângă PETI, impactul Brexit asupra dreptului de petiționare. Profesorul Spaventa, 10 minute, pentru că ar fi mare păcat uh, să plece anumiți eurodeputați. Oricum, prezentarea dumneavoastră va fi în întregime pe pagina noastră de internet și mă interesează foarte tare să adunăm cât mai multe contribuții din partea tuturor eurodeputaților. Domnule Broc, îmi cer scuze pentru problemele de comunicare de până acum și vă mulțumesc pe această cale pentru tot ceea ce ați făcut. Doamna Spaventa. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Prezentarea mea va fi foarte scurtă pentru că oricum voi transmite și un raport scris. Atunci când am scris acest studiu acum șase luni, am identificat o serie de riscuri care, din punctul meu de vedere, sunt, erau riscuri foarte reale pentru cetățenii euro din Uniunea Europeană și din Regatul Unit și mă tem că multe dintre aceste riscuri nu au fost eliminate în urma raportului comun și sper că vor fi ulterior. Din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă este faptul că uh, ne bazăm prea mult pe ideea reședinței legale. Practic, ideea este să se găsească un spațiu pentru cetățeni și având în vedere că s-a, elimin, eliminat nevoia vizei, cetățenii s-ar putea să nu știe că trebuie să facă ceva. Vă voi da un exemplu simplu. Dacă sunteți lucrători și doriți să aveți statutul, deci dreptul de muncă, trebuie să vă înscrieți la șomaj majoritatea cetățenilor, mai ales tineri, care pot avea o situație foarte schimbătoare, nu vor ști acest lucru și asta înseamnă că nu vor fi acoperiți de acest acord. Chiar dacă s-au mutat de bună credință, n-au cerut niciodată drepturi sociale, n-au făcut nimic rău, dar pur și simplu n-au știut. Asigurarea de sănătate e același lucru. Regatul Unit a spus că ar renunța la această asigurare de sănătate completă, dar Uniunea Europeană nu a făcut același lucru din câte știu. În raport s-a prevăzut doar pentru pensionari și pentru cei care au uh, cardul uh, european de asigurări de sănătate, dar sunt puțini acești oameni nu sunt, și mulți rămân din ape din afară. Femeile, de asemenea, au fost lăsate pe din afară. De ce? De ce nu s-a făcut o evaluare de impact pe gen? E, poate un exemplu poate să clarifice lucrurile. Dacă sunt lucrător migrant în Regatul Unit și am un copil, s-ar putea să-mi fie imposibil să mă întorc la muncă pentru că mă costă prea mult îngrijirea copilului sau poate hotărăsc că doresc să rămân și dreptul uh, european nu mă apără și nici acest acord. De obicei, femeile stau acasă să, ai grijă de, să aibă grijă de copii, chiar dacă uneori se întâmplă să fie bărbații cei care stau acasă cu copii, dar de obicei femeile, femeile sunt cele care stau acasă cu copii, cu persoanele în vârstă sau cu persoanele cu handicap. Nici copiii nu sunt menționați în acest acord. Drepturile copilului nu sunt menționate. Carta nu se va aplica în cazul acestui acord. Deci ce facem cu membrii cei mai vulnerabili ai societății noastre? copiii care nu au luat ei nicio decizie. Nu se asigură dreptul acestor copii să continue să meargă la școală, pe, un drept pe care l-au acum conform dreptului european. Acesta nu se regăsește în, în raportul comun. Apoi, um, soții și soțiile din terțete nu vor fi protejate decât dacă au fost rezidenți legali, dar a fi rezident legal nu este o condiție de protecție în dreptul britanic. Este o parte din acquis care nu este menționată în raport și cer Parlamentului să ceară ca orice nerespectare a acquis să fie identificată în mod explicit. Pentru că dreptul european este atât de complex încât oamenii poate, unei oameni poate nu își dau seama că nu se respectă acquis sunt foarte preocupată de drepturile cetățenilor britanici care se vor întoarce în Regatul Unit din cauza unor reguli de imigrație foarte stricte pentru membrii familiei și aceștia, acestea nu au fost rezolvate. Încă două-trei minute și apoi mă opresc. Sunt foarte îngrijorată și în legătură cu punerea în aplicare a acestui acord. Pentru că întregul acord se bazează pe directiva 2004-38 și nu pe exercitarea drepturilor prevăzute de tratat. Deci, dacă um, în cazul femeilor, copiilor și așa mai departe, nu există proporționalitate și deci nu există evaluare din punctul de vedere al drepturilor fundamentale. Vă voi da un exemplu din Regatul Unit pe care îl cunosc cel mai bine. Regatul Unit din 2017 a introdus o nouă idee legătură cu folosirea frauduloasă a drepturilor europene. Este un concept necunoscut în dreptul european. Directiva 2438 vorbește despre abuzarea drepturilor europene. Dacă folosești fraudulos aceste drepturi europene și exemplul dat în directivă este unul problematic pentru că dacă intri și ieși din Regatul Unit într-una, înseamnă că îți folosești incorrect drepturile europene atunci pot să fie exclus din Regatul Unit timp de 12 luni. Încă nu am găsit niciun avocat care să creadă că asta e compatibil cu dreptul european. De ce e asta o problemă? Pentru că arată că modul în care Regatul Unit, chiar înainte de Brexit, aplică dreptul european este cel puțin problematic. Acordul comun are o clauză care prevede că dacă se face abuz de drepturi, atunci nu mai ai dreptul să rămâi în țara gazdă de, în timp ce ai făcut apel. Dacă faceți legătura între cele două, veți vedea că apare un uh, raport toxic, un uh, pericol. Practic, regat, Uniunea Europeană poate să interpreteze foarte larg această folosire incorrectă a drepturilor și să uh, expuseze oamenii înainte ca tribunalul să se fi pronunțat. Sunt uh, foarte preocupată și de mediul ostil din Regatul Unit și de faptul că se va aplica cetățenilor europeni. Nu doresc să fiu doar critică. Sunt probleme legale foarte greu de rezolvat. Ar trebui să evaluăm um, regimurile actuale de imigrație din toate statele membre și din Regatul Unit și să se evalueze dacă acestea se aplică cetățenilor din care afectați de Brexit, dacă acestea sunt compatibile cu spiritul și litera acordului. Nu doar Regatul Unit pune probleme, pentru că știm că, de exemplu, lucrători part-time nu au drepturile la care pe care le-ar putea avea în aproximativ jumătate de state membre. Mă pot opri aici, dar cred că da, ar fi un punct bun de plecare. Dar eu sunt foarte îngrijorată că această declarație ar putea fi punctul final și poate acest acord e în ordine pentru lucrătorii full-time care întotdeauna au fost angajați, dar aceștia nu sunt neapărat majoritatea. Contractele cu zero ore, de exemplu, sunt foarte frecvente și nu știm dacă acești lucrători vor fi protejați și cum. Deci trebuie să fim foarte atenți, să ne asigurăm că toți cei care s-au mutat în Regatul Unit sunt protejați și nu doar cei care sunt în cazul standard. Vă mulțumim foarte mult! Prezentarea dumneavoastră completă și slide-urile vor fi disponibile pe site-ul web. Vă mulțumim foarte mult! și pentru faptul că ați fost subcintă. Și acum putem să trecem la întrebări și răspunsuri, pentru că mulți deputați ne-au părăsit deja și doresc să existe discuții. Nu putem să permitem întrebări și răspunsuri la, după toate discursurile. Sper că dacă pleacă unii deputați vor veni alții. Deci ia să vedem care sunt reacțiile colegilor și apoi voi cere celor care au uh, vorbit uh, să răspundă. Domnul Gualtieri dorește să dânsul să reacționeze la unele aspecte. Teresa Jimenez Basero, vă rog un minut sau două doar și apoi îți dau ție cuvântul Roberto și apoi lui Judith, doamna Kirton Darling și așa mai departe. Teresa, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Din ce aud aici, um, îmi dau seama că eu aveam o idee despre negocieri, despre acord și uh, îmi dau seama că mie mi s-a dat o perspectivă mai mai pozitivă decât cea care e prezentată aici. Nu știu dacă poate nu mi s-a spus tot adevărul, dar ce aud eu aici, uh, în momentul în care eu vin mulțumită uh, um, cu altă idee, aud aici cuvinte cum ar fi trădare, teamă, îngrijorare, tristeță, incertitudini și noi, ca reprezentanți ai cetățenilor europeni, cred că Trebuie să facem eforturi pentru a oferi acestor cetățeni încredere, liniște, uh, certitudini și, dacă nu bucurie, măcar posibilitatea de a trăi liniștiți. După cum s-a spus, 3 milioane de cetățeni europeni trăiesc în Regatul Unit, dar Există și mulți britanici care uh, sunt uh, rezidenți în țara mea, de exemplu, sunt aproximativ 270.000 de britanici în Spania, um, dar de fapt se pare că trăiesc peste 800.000 de, mii de britanici, chiar dacă nu sunt uh, re re rezidenți oficiali. Um, în Andaluzia, doar în provincia Malaga, există aproximativ 80.000 de, de britanici. Uh, dar uh, în întreaga, uh, întreaga regiune sunt uh, peste 100 de mii. Um, li s-a spus că majoritatea drepturilor lor vor fi garantate, deși văd că nu e așa de simplu, pentru că sunt probleme legate de securitate socială, de sănătate, de învățământ, de accesul la locurile de muncă, însă ei m-au întrebat ce se întâmplă cu dreptul la, vot a acestor cetățeni. Cetățeni care ar dori să voteze la alegerile locale, care vor avea loc peste un an și ceva în Andalusia, aș dori să știu um, ce părere aveți despre acest drept, dreptul la vot. Mulțumesc! Thank you, Thank you. Mulțumesc, Teresa. Mulțumesc că ai uh, pus în discuție această uh, chestiune foarte importantă. Mm, vă rog uh, invitații să răspundă mai multor deputați împreună. Roberto, te rog, pe scurt. Mulțumesc pentru a reacționa la unul dintre observațiile făcute. Doresc să spun că sunt conștient și este Uh, inevitabil să existe preocupări și anxietate. Așa e întotdeauna când ne ocupăm de aceste lucruri, dincolo de orice de adjectiv, de orice cuvânt, de orice articol, sunt viețile oamenilor. Și doamna Spaventa ne-a spus că există probleme reale, foarte complicate și e foarte greu să se găsească soluții, pentru că Regatul Unit iese din Uniunea Europeană și asta face lucrurile foarte complexe pentru este foarte complicat să apărăm drepturile oamenilor într-un mediu juridic și constituțional foarte diferit. Acestea fiind spuse, aș dori foarte repede să mm, trec prin argumentele care au fost menționate și să vă spun care, după părerea mea, teoretic sunt acoperite. Să vedem apoi cum vor fi puse în aplicare și altele, bineînțeles, nu sunt acoperite și trebuie să fie sau trebuie abordate la un moment dat. De exemplu, de, mm, mm, deportarea dacă ai făcut o greșeală Teoretic, această situație ar trebui să fie acoperită, dar rămâne de văzut cum va arăta articolul 17c, pentru că aici scrie că dacă ai greșit, ai posibilitatea de a corecta greșeala și nu trebuie să fii deportat doar pentru că ai greșit. Deci asta scrie negru pe alb. Rămâne de văzut dacă concret se va aplica această prevedere în mod consecvent și va intra în, în acordul final sau nu. Asta e treaba noastră de făcut. Nu am pierdut, dar este o bătălie pe care putem să o uh, câștigăm pe această bază. Apoi, bineînțeles, trebuie să facem legătura cu încă un lucru. Ați spus că în așteptarea deciziei finale, drepturile cetățenilor nu s-ar aplica. Din nou, teoretic nu va fi așa, conform uh, celor prevăzute de, de aliniatul 18, unde se spune până la obținerea unei decizii finale, deci până la capătul procedurii, indiferent că e vorba de apel sau oriceva, deci până la decizia finală, spune acest lucru important, că se aplică dreptul, deci nu poți fi alungat, nu poți fi uh, deportat până la ultima fază a procedurii. Deci rămâi, așa asta am scris noi aici, de, rămâne bineînțeles de aplicat. Deci dacă ai făcut o greșeală poți să o corectezi. Dacă ei spun uh, nu, nu-ți aplicăm cererea și tu spui nu sunt de acord, fac apel, poți să rămâi până la capătul procedurii. Și ai doi ani la dispoziție pentru a depune cererea. Asta înseamnă că nu poți fi expulzat până când trec cele, cei doi ani, iar apoi după ce faci cererea, ei găsesc un motiv să ți-o respingă, tu depui plângere, apel și așa mai departe. Până se termină întregul proces, nu poți să fii deportat. Asta scrie aici. Deci, dar bineînțeles, sunt doar câteva rânduri, sunt de acord Trebuie să vedem în practică uh, cum uh, se vor aplica prevederile. Uh, verificările legate de securitate, într-adevăr, nu este un paragraf bun, nu l-am fi dorit, așa arată, arată cum arată, dar măcar scrie, dacă citiți cu atenție, că oricum se aplică articolele 17 sau 18. Deci chiar dacă au ceva de spus în legătură cu această verificare, nu te pot eh, deporta pentru că dacă ai obiecții, poți rămâne până la capătul procedurii. Deci eh, sunt garanții, dar pot să înțeleg de ce nu sunteți mulțumiți de ele. Apoi, în legătură cu procesul, în legătură cu cererea, după cum știți, din păcate, în directivă scrie cererea noua directivă. E vor, cuvântul cerere e prezent. Noi am luptat, am spus că am dorim să fie, să nu fie o cerere, să fie o declarație. Oricum, Comisia a acceptat că a spus că e în dreptul Uniunii Europene că se poate folosi de cuvântul cerere. Dar poate să fie de tip declarativ. Asta este elementul crucial. Deci, toate prevederile pe care le-am abordat rapid, precum și altele pe care nu i voi menționa acum, ar trebui să transforme procesul de facto într-unul declarativ. Și aici trebuie să fim foarte atenți, să urmărim punerea în aplicare, inclusiv faptul că dorim o cerere unică. S-a spus că cererea membrilor familiilor să fie examinate împreună. Nu, împreună înseamnă un formular unic cu două sau trei nume, dar este o cerere unică. Nu putem fi de acord să se dea răspunsuri diferite diferiților membri ai unei, fami- unor fam- unei familii. E clar pentru noi și vom fi foarte atenți cum se pune în aplicare. Apoi, drepturile legate cu alegerile de viață. Deci conceptul de alegeri de viață. De unde pornim? vedem că e vorba de un singur uh, domeniu, e vorba de viitorii membri ai familiei și aici dorim să luptăm în continuare, pentru că singurul argument pe care îl folosesc spun că este o alegere din viitor, nu uh, una din trecut. Și eu spun nu, dacă eu am un drept, eu am și dreptul uh, ca în viitor să am alt partener. Este un drept al meu, nu este o consecință Tocmai aici uh, facem legătură între drepturi și alegerile de viață. Dar, în rest, um, e clar că acesta este un vid în, în drepturi și de aceea considerăm că argumentul nu este închis și vom lupta până la capăt pentru ca toți viitorii membri ai familiei să fie acoperiți din motivul pe care l-ați spus, pentru că trebuie să apărăm drepturile și nu um, alegerile de viață care ar avea o dreaptă, un termen de expirare. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Curtin Darling. Mulțumesc foarte mult, o să încerc să răspund cât mai repede cu putință. În calitate de membru al Comisiei PETI, trebuie să recunoaștem că în ultimii ani numărul de petiții din Regatul Unit s-a dublat iar uh, Comisia de Petiții de la Parlamentul European a devenit uh, un fel de vehicol, de vector pentru ca cetățenii să-și exprime îngrijorările și temerile legate de uh, propunerile legate de care le afectează direct viața. Să nu uităm că e vorba de vieți umane, de viețile unor persoane care s-au mutat de bună credință, care au beneficiat de aceste uh, drepturi și care uh, au fost uh, cetățeni europeni și acum uh, se tem că vor fi sau se simt penalizați uh, de proiectul european. Și aș dori să salut cele spuse de către Jane Golding cred că ar trebui să fie un fel de fir călăuzitor al activității noastre la Parlamentul European și salut activitatea British in Europe și a societății de 3 Million pentru cooperarea, pentru solidaritatea între comunitățile afectate de aceeași situație. dar există un uh, domeniu care nu a primit atenția cuvenită și mă bucur de faptul că colega din Spania s-a referit la acest lucru. E vorba de drepturile politice, care lipsește total din acordul de prima fază. Nu e vorba doar de dreptul de a vota, ci cetățenii uh, europeni în Regatul Unit uh, și cetățenii britanici în European au dreptul să se prezinte la alegeri în calitate de candidat. Să vorbim despre cazul unui cetățean britanic în Spania, uh, și am avut uh, petiții la uh, comisia noastră. Avem alegeri care urmează, Claude uh, știi foarte bine, în mai în acest an la Londra. Deci, există o chestiune juridică foarte pertinentă. Deci, dacă oamenii participă la alegeri, vor putea să-și finalizeze mandatul, de exemplu, um, care vor fi drepturile um, legate de aceste drepturi politice. Și mi-ar plăcea să ne spuneți ce credeți dumneavoastră, pentru că noi ne luptăm, în primul rând, cu uh, identificarea uh, zonei în care se află aceste persoane și ar fi foarte util dacă am face schimb de experiențe, mai ales uh, din partea organizațiilor. Apoi, o a doua întrebare legată de dimensiunea de gen, care este foarte importantă. Și Elena, mă, întrebeam, da, mă întrebam sau mă întreb dacă nu am putea să uh, facem un audit uh, al chestiunilor de gen, dacă nu putem găsi o chichiță juridică, pentru că uh, din Unit uh, ne contactează tot mai multe mame care uh, au uh, uh, și-au dat seama că nu pot să beneficieze de uh, statut, deci care au uh, Uh, trebuit să-și mute familia într-un stat membru sau un uh, alt stat membru pentru că se află într-o situație juridică foarte precară. Și din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană nu ar trebui să se bazeze doar pe solidaritate și pe drepturile omului, ci și pe egalitatea de gen. Acest lucru figurează în uh, tratatele de bază, în tratatul de la Roma și așa mai departe. Deci mă întrebam dacă n-am putea folosi o chichiță juridică. Și apoi, o observație uh, sucintă făcută de Jane chiar la sfârșit, dar este foarte importantă. Uh, problema studenților și a faptului că există foarte puțină claritate pentru ei și uh, datele de la Asociația Britanică uh, medicală arată că uh, uh, numărul, deci lipsa studenților care fac studii de medicină în Regatul Unit. Deci problema uh, uh, studenților nu vizează doar aceste profesii uh, la nivel înalt a meserilor ultracalificate, dar doream să vă atrag atenția pentru că a fost într-adevăr menționată chestiunea foarte pe scurt. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și noi la Comisia de Petiții vom încerca să ne asigurăm că vocea dumneavoastră este direct auzită în acest proces și să ne asigurăm că fața umană a Brexitului nu se pierde undeva în această luptă interinstituțională și, în fine, mă rușinez de uh, acțiunile luate de către uh, guvernul meu și de ce face Teresa May Oamenii se află într-o situație deja extrem de precară, se simt foarte vulnerabili și așa să mai adauge și mai multă insecuritate uh, asupra vieților oamenilor care nu au putut să voteze, nu au avut nimic de spus în acest proces, mi se pare o rușine și aș dori să, mă asoci- și aș dori să vă spun că mă demarc clar de acțiunile guvernului meu. Mulțumim foarte mult, Jude o să spun ceva foarte politicos și uh, uh, plicticos după cele spuse de tine, dar aș dori să le rog pe Martina și pe Gine dacă participă la uh, următoarea rundă de dezbateri, uh, ai putea, ați putea să puneți întrebări pentru că știu că veți fi extrem de interesante, poate că vă Vă flatez puțin, dar mă, mă, mă puteți uh, ajuta pentru că Parlamentul uh, <laughs> negociază uh, Mulțumesc, Jean, mulțumesc, Martina, mulțumesc pentru că știu că aveți depus întrebări foarte importante și pertinente. Dar uh, astfel pot să am reacții foarte scurte uh, din partea experților, din partea invitaților noștri. Poate doriți să aveți o reacție și uh, Teresa și alți colegi s-au referit, la fel și Roberta a reacționat. Nu trebuie, dar dacă doriți, vă rog, aveți posibilitatea să răspundeți. Um, I'll try and, and, and reply quickly or, or, um, or make comments on. Um... Mulțumesc. Încerc să mă adun. În alineatul 17 BC se spune că dacă facem o greșeală putem să o corectăm, dar dacă noi nu avem acces la datele de la Ministerul de Interne, cum putem să, face, să facem corectura? Iată o primă reacție. În ceea ce privește aliniatul 18 și observațiile tale, da, Într-adevăr, avem doi ani la dispoziție pentru a face apel. Poate până la urmă vom ajunge la un centru de detenție și știm ce se întâmplă acolo. Uh, știm cât uh, de scandaloasă este situația în aceste închisori în care oamenii se sinucid, mor, sunt tratați absolut uh, îngrozitor, deci sunt multe probleme acolo. În ce privește cererile, declaratorii, e o chestiune foarte delicată. Trebuie să spunem că uh, dacă ar trebui să fie acest proces declarator, atunci așa ar trebui să fie. Dar dacă vă uitați la procesul de apel, care este un proces declarator, de exemplu, în Franța nu există uh, niciun fel de formă. Uh, Franța este uh, bunica birocrației a rafinată birocrația, ca să spunem așa, dar uh, nu are niciun fel de uh, astfel de cerere declaratorie. Deci dacă Franța nu are, atunci cum putem avea noi? Cererile înseamnă condiții. În ce privește studenții, Sigur, sunt de acord cu tot ce a spus dimensiunea de gen și așa mai departe, dar în ce privește chestiunea studenților există două mari semne de întrebare deocamdată. Pentru cetățenii europeni știm deocamdată și așa asta se spune foarte clar, deci dacă ai început uh, diploma înainte de Brexit, atunci ai acces la taxe și la împrumuturi pentru succes. După Brexit nu știm ce se va mai întâmpla, vom fi tratați cum vom fi respectiv poate ca uh, cetățeni din țări uh, terțe și va trebui să plătim aceste taxe de școlarizare. Dacă vrei să studiezi în Uniunea Europeană după Brexit, asta încercam să exprim înainte. Sunt consider, vom fi considerați de către Uniunea Europeană ca cetățeni din țări uh, terțe și vor trebui, va trebui să plătim taxe n-are nimic de a face cu naționalitatea țării de recerință. Dacă vrei să faci un doctorat în Franța, pe care îl pot face din Regatul Unit, atunci va trebui să plătesc această taxă, ceea ce va fi pur și simplu extorsiune. Vă rog o reacție foarte succintă, dar voi încerca. În ce privește drepturile politice, înțeleg foarte bine, ele nu vor fi acoperite de acord și am înțeles că ele vor fi în afara sferei de aplicare și că Regatul Unit va negocia la nivel uh, bilateral pentru că uh, e, sunt considerate ca ținând de legislația națională. În ce privește dimensiunea de gen și cele spuse de Jud, da, într-adevăr avem persoane care sunt foarte îngrijorate de această situație, care au candidat, de exemplu, în Spania uh, la alegerile locale și uh, una dintre problemele legate de perioada de tranziție este cum uh, drepturile mele de consilier local în Franța vor fi uh, afectate în timpul fazei de tranziție. Domnul Gualtieri a uh, făcut câteva remarce, nu o să spun prea multe pentru că ele sunt uh, legate de 3 milion, de, de, de asociația de, de 3 million, dar în orice caz pentru noi vom încerca uh, să verificăm că aceste dispoziții se aplică conform acolului și dacă considerăm că nu e așa, atunci va trebui să mergem în instanță, trebuie să avem un mecanism de soluționare a litigiilor și sancțiuni aferente pentru a ne asigura că legea este cu adevărat pusă în aplicare. Mă bucur de faptul că trebuie să fie uh, uh, protejate drepturile noastre și nu opțiunile de viață, life choices, e un principiu foarte important și asta înseamnă și uh, libertatea de mișcare. Uh, e un drept care face parte dintr-un pachet, nu poți să le disociezi. Sunt de acord cu cele spuse în, în legătură cu egalitatea de gen și în ce privește studenții, în fine, uh, Uh, avem aceeași problemă pentru studenții, deci copiii britanicilor care trăiesc în Uniunea Europeană în ce privește taxele, de exemplu, de studii și recunoașterea calificărilor, mai ales dacă au început uh, studiul respectiv înainte de Brexit, uh, dar și-au terminat și-au luat diploma după. Și apoi mai există o altă întrebare. Dacă părăsesc țara de reședință acum, și, uh, în timp de câțiva ani își pierd drepturile uh, acumulate în această țară de reședință. Mulțumesc, Jane. Nu trebuie neapărat să reacționați dacă nu vreți. Da, foarte pe scurt, da. Mulțumesc în legătură cu chestiunea legată de deportare. Dacă comportamentul a fost fraudulos sau abuziv, nu, dreptul nu uh, garantează judecata finală. Deci este o chestiune foarte periculoasă care este, uh, se ascunde în acord. Cred că este la cererea Regatului Unit, dar având în vedere că Uniunea Europeană a creat uh, acest nou acord, acest aranjament care nu figurează în uh, legislația europeană, e o chestiune periculoasă. În ce privește drepturile politice, e o chestiune de competențe. Ce poate face Uniunea Europeană? E la latitudinea statelor membre să asigure aceste drepturi politice, dar să nu uitați că uh, la Comisia pentru Drepturile Omului uh, au existat astfel de probleme, aceea că pot discriminezi uh, un cetățean dintr-o țară terță, pentru că asta vor fi cetățenii britanici, apoi va trebui să vezi cum tratezi persoanele care se află într-o situație asemănătoare. În ce privește studenții, doream doar să mai spun că pentru universități e o adevărată problemă și o problemă economică. Și suntem un sector economic foarte important în uh, Regatul Unit. Și ultima mea frază, vă rog să vă gândiți și la persoanele cu dubla naționalitate, pentru că Curtea de Justiție a Uniunii Europene a clarificat că cei care au dubla naționalitate a statului de reședință urmează să fie uh, protejați de legislația europeană și acest lucru ar trebui să fie codificat, pentru că foarte multe persoane tocmai asta încearcă cât mai repede să uh, dobândească o altă naționalitate care să fie protejată, dar ar trebui să intre în sfera de aplicare a acordului și acest lucru ar trebui să fie consfințit în lege. Foarte pe scurt, uh, domnul Casale, dar în ce privește simplificarea Roberto, uh, să lăsăm portița deschisă dacă britanicii vor să se întoarcă, dacă nu, atunci uh, va trebui ca prin legea privind imigrația să se uh, acorde garanții unilaterale. Dar în orice caz va trebui să vedem cum aceste lucruri sunt transpuse în legislație. În activitatea noastră la Casa Comunelor, când vom încerca să amendăm acest text legislativ, vom încerca să ne ocupăm și de acest aspect. Ministerul de Interne face o consultare în legătură cu introducerea uh, unui uh, statut. Uh, uh, cred că, Roberto, cu ce ai spus tu, uh, uh deschizi uh, o nouă pistă e însă chiar așa de ușor, pentru că cred că, într-adevăr, Ministerul de Interne doresc ca situația să funcționeze, să avem o, uh, un sistem cuprinzător. Dar, în orice caz, dacă vorbim cu experții, cu oamenii și uh, știm ce trebuie să uh, facem, atunci avem o oportunitate. Și, în fine, Uniunea Europeană trebuie să-și asume răspunderile, deci ar trebui să luptăm pentru drepturi, dar nu pentru drepturi mai proaste, mai slabe. Uh, să nu pierdem drepturile, să nu ne pierdem drepturile politice, așa cum uh, spunea deputata din Spania. Dacă vrem să le negociem, atunci ar trebui să uh, acordăm oamenilor posibilitatea să păstreze aceste drepturi. Nu putem să avem o astfel de conversație, să spunem pierdeți un drept, dar câștigați altele și așa mai departe. Nu, noi vrem să consolidăm cetățenia europeană și uh, sperăm ca Parlamentul European să continue să fie pionier în acest domeniu. Mulțumim, mulțumim tuturor pentru această dezbatere. Sigur, sunteți uh, invitați uh, să rămâneți. Mulțumesc și deputaților pentru, răz- pentru răbdare. Joia după masa este un uh, coșmar, spune președintele. În orice caz, am înțeles că uh, familiile vă așteaptă și mâine și poimine dacă vreți, dar în orice caz dacă vreți să continuăm dezbaterea putem să o facem până la ore târzii din noapte pentru că este atât de importantă. Deci încă o dată vă mulțumesc uh, pentru răbdare, mulțumim uh, pentru participare. Trecem la a doua rundă de dezbateri și începem și v-aș ruga dacă puteți să mai rămâneți, ar fi foarte util. Urmează contribuții foarte interesante Începem uh, cu Jan uh, uh, Doerfel, avocat pledant, specialist în imigrație în Regatul Unit. Ian, o să încep imediat, dar vedeți că cumva această secțiune s-a mărit. Avem foarte mulți experți. Știu că poate s-ar putea să aduc și mai mult haos. Nu știu dacă puteți să vă limitați la 10 minute, spune președintele. Haideți, nu faceți așa ceva pentru ca și uh, domnul Pierce să uh, poată să ia cuvântul. Deci vă rog, haideți să dăm dovadă de co- camaraderie și apoi va trebui să punem și întrebări și răspunsuri, deci să avem o dezbatere cu eurodeputații. Nu știu, caz, toate prezentările vor fi pe site-ul nostru. Uh, credeți-mă, oamenii se uită, se uită la noi de acasă, pe internet, uh, avem uh, o audiere foarte mare, vă pot spune. Ian, tu ai primul cuvântul și haideți să, să trecem la treabă. The, uh, Libe Employment... În primul rând, mulțumesc celor la Libe ocupare AFCO și PETI. Sunt foarte încântat să fiu aici după audierea din uh, luna mai anul trecut. Și doresc să mulțumesc mai întâi Parlamentului, așa cum zice și domnul Gualtieri, puteți să fiți foarte mândri de realizările pe care le-ați obținut. Sunt uh, realizări uh, prezentate aici și nu cred că am putut visa la ele în mai trecut a, niște realizări masive, de exemplu, dreptul la viitoarea reîntregire a familiei, cu toate rudele pe linie ascendentă, cum a menționat doamna profesor Spaventa și cum am zis și eu în ultima mea prezentare. Sunt norme foarte restrictive și dure în Regatul Unit care preîntâmpină reîntregirea familiei de, până la rudele dependente, mai ales când e vorba de servicii de îngrijire care există și sunt specifice Regatului Unit pe costuri proprii. Restul e cumva de la sine înțeles, dar iată care sunt uh, realizările masive și în termen procedural poate e cumva de la sine înțeles că statul gazdă va lucra cu solicitantul, dar uh, dacă este să ne uităm la ce ne spun cei de la afaceri interne cu privire la ce s-a știut în, la nivel de imigrație, că există și motive de refuz, uh, de cooperare, până la urmă ne dă seama că nu e o revoluție ce e aici. Am mai spus, situația cetățenilor Surinder Singh arată că nu se respectă dreptul returnării cetățenilor britanici. Și această situație nu intră în acordul de acum. Sunt cetățeni britanici care au lucrat în Europa ei ar trebui să fie tratați ca fiind cetățeni europeni, nu cetățenii care, britanici care n-au plecat niciodată din Regatul Unit. Ei însă n-au drept la reîntregirea familiei, decât în niște condiții foarte stricte, interne. Și nu e vorba doar de membrii familiei care sunt deocamdată în Regatul Unit și care după Brexit n-au statut, pentru că nu sunt acolo, nu sunt în acordul comun, ci e vorba și de faptul că sunt uh, afectați și viitorii membri ai familiei din afară, plus cetățenii britanici care se vor întoarce în Regatul Unit după ce clar au lucrat într-o altă țară europeană. Și am avut cazuri din astea. Nu discutăm în teorie. Un cetățean britanic muncește în Malta. I se alătură mama din Rusia pentru că e vorba de o cetățeană naturalizată. Deci mama ei din Rusia vine în Malta, dar apoi nu este permis să meargă în Regatul Unit, fiindcă nu se aplică principiul Surinder sing. Cu acest acord, ea n-ar putea să se alăture familiei mai târziu. Deci sunt și alți membri ai familiei, familie de cetățeni britanici, care nu se pot uh, alătura familiei și care sunt blocați într-o altă țară europeană. Și asta este discriminare pe baza naționalității. discriminarea este că se întâmplă că acești cetățeni sunt uh, cetățeni britanici și au de suferit. Doamna Spinelli a spus foarte clar că drepturile cetățenilor europeni sunt indivizibile. Dacă înlături unul, atunci e afectat felul în care funcționează celelalte drepturi. Astea sunt drepturi derivate. Drepturile derivate sunt drepturi care stau la baza liberei circulații potrivit articolului 21. Afectează și dreptul cetățeniei de la articolul 20. Vrea să, se vrea excluderea a tot ceea ce derivă de la articolul 20. Probabil ei cred că e vorba doar de cetățeni britanici, ceea ce este fals. Pentru că atunci sunt și cetățeni britanici care ar trebui tratați ca fiind europeni în sens invers. Deci cine e acoperit prin drepturile derivative? Îngrijitorii, rudele, uh, tutorii legali. Rudele nu sunt uh, restricționate prin directiva 2004/38. E vorba de cazuri specifice de la o situație la alta. Când? Când uh, cetățeanul european are nevoie de prezența și grija anumitei persoane. Pentru că altfel ar trebui să plece. Și nu e vorba doar de cazuri în care sunt cetățeni britanici cu părinți care sunt uh, columbieni. E vorba și de un copil german născut în Regatul Unit, care ar trebui să plece, fiindcă el nu are dreptul exercitate prin tratat și depinde de părinți. Părinții ar putea fi resortisanții unui tert stat, să zicem un cetățean copil german cu o mamă pakistaneză. Următorul slide. Iată cazul. Ahmed Amos o doamnă din Pakistan căsătorită cu un german. Ei au divorțat, dar s-au mutat în Regatul Unit. Au doi copii, cetățeni germani trăind în Regatul Unit, dar ea este pakistaneză și Regatul Unit vrea să o dea afară din țară. Ea spune însă, copiii mei germani nu pot rămâne dacă nu pot rămâne și eu. Iar uh, curtea britanică spune, da, te bazezi pe articolul 20, care este articol de cetățenie. Altfel, ar trebui să pleci, dar copiii tăi nu. Nici măcar nu e articolul 21 și acest lucru nu este cuprins deloc în declarația comună. Și sunt incluși și copiii acestor oameni. Și dacă scoatem ceva din ecuație, rezultă că cetățenii uh, europeni pleacă din Regatul Unit. Exact cum spunea doamna Spinelli. Ei un lucru din ecuație și se prăbușește totul. Ca la un joc de cărți. Și deci nu e ca și cum avem un principiu care nu e nevoie să fie inclus. Pentru că spui că e vorba doar de acei membri ai familiei acoperiți prin directivă. Nu este adevărat. Ar putea fi o mătușă, o soție și așa mai departe, totul variind de la un caz la altul. Următorul slide, vă rog ce nu e inclus, iarăși, în acord. Persoanele al căror drept de reședință derivă din articolul 7 din, cear, din Carta Drepturilor Fundamentale. Guvernul nu mai vrea această cartă. Alți membri ai familiei care sunt în afara statului gazdă, este foarte clar, sunt oameni care depind de familie, copii și post-educația. O spun grupului de steering pentru Brexit. Să știți că poziția Regatului Unit a fost mai puternică aici, pentru că ea spunea că drepturile derivate ale copiilor cu precedentul Centeșera trebuie respectate, dar din păcate totul s-a redus strict la perioada educației. Deci după ce termină educația, copiii aceștia nu mai pot extinde nimic, decât dacă se încadrează la alte categorii altfel ar mai fi putut rămâne încă 5 ani. Eu sper să fie reversibil acest principiu. Este mult mai ușor pentru Regatul Unit dacă aplică cel mai bun standard, preluând un anumit model sau un, un model sau altul. De deci ce se întâmplă cu persoanele excluse? Potrivit cuvintelor Teresei mei, ei devin ilegali după aceea și trebuie să-și regularizeze statutul. Deci, ea a spus ad literam ceea ce crede. Trebuie să facă, să depună niște dosare scumpe. În baza normelor de migrație sau în baza dreptului familiei și dreptul la vieții private. Asta e atmosferă ostilă, să știți. Și cazurile de articol 8 nu sunt ușoare. În al doilea rând, care sunt costurile dosarelor? 993 de lire după do- și după 2 ani jumate din nou. Și după 10 ani se cere permis uh, permanente ședere, ceea ce înseamnă peste 6.000 de lire, fără taxele de avocați. comparativ cu 65 de lire pentru o cerere europeană. Sau altfel trebuie să plece din Regatul Unit. Și iată prevederile. Ori arată că sunt 10 ani legal uh, rezidenți și asta e o problemă ridicată și doamna Spaventa. Se pune întrebarea ce înseamnă legal, lawful. Regatul Unit uh, spunea că nu o să ceară, nu o să, n-o să facă uh, o verificare a muncii efective, nu o să facă o verificare a asigurării de sănătate. Dar iată că nu e chiar așa. Directiva cu articolul 34 din 24, 30, 2004 spune că statul membru va disemina informația în ceea ce privește drepturi și obligațiile cetățenilor Uniunii și membrilor familiei pe subiectele acoperite de această directivă, mai ales uh, prin campanii de sensibilizare întreprinse la nivel local și național și prin alte mijloace de comunicare, dar n-au făcut asta. Și deci uh, oamenii nu știu. Și asta poate fi cumva o portiță de a spune, una e să ceri oamenilor să se conformeze la virgulă, dar alta este să nu spui oamenilor că trebuie să se conformeze și să te aștepți de la ei asta. Și obstacolul în calea unei vieți private este că trebuie să trăiești acolo 20 de ani dacă apare o discontinuitate sau trebuie să faci dovadă unor obstacole semnificative din calea integrării în țara de origine. Ce vreau să spun de fapt? Că dacă acești oameni nu sunt acoperiți de către acord, iată ce așteaptă. Ceva oribil, scump, neclar, fără confirmarea că la sfârșit vor avea câștig de cauză. Vreau să mulțumesc Parlamentului European încă o dată pentru realizările extraordinare obținute și sunt de acord. Cred că puteți obține chiar mai mult de atât. Și noi aici suntem pentru dumneavoastră. Vă ajutăm și vă asistăm cum putem și cum trebuie. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Thank you. Thank you very much. Um... Mulțumim foarte mult. Anne Lord, tu ai vorbit adineauri despre exceptările de la Regulamentul General pentru Protecția Datelor în ceea ce privește imigrația. În The Guardian va apărea un comentariu de-al meu, un editorial cu, în care prezint toate riscurile. E un risc că legea imigrației cu scuza negocierilor va avea foarte multe restricții. Trag un semnal de alarmă. Chiar astăzi va apărea în presă articolul. Deci eurodeputații sunt uh, pe situație. Au mai încercat asta în 1983, în Camera Comunelor. Acum este un nou risc care a apărut la suprafață, dar noi suntem pe fază. Mulțumesc foarte mult pentru că ai făcut o analiză exhaustivă. Mai departe, Esther Lynch, responsabilă la ETUC de Brexit. Bun venit, îți dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru ocazia oferită um, lucrătorilor și sindicatelor din Europa să-și exprime punctul de vedere în uh, cadrul acestui exercițiu, în acest moment din uh, negocieri. Lucrătorii din Europa sunt din ce în ce mai frustrați și motivul este faptul că încă nu obținem răspunsuri clare. Pe de o parte, principiile privind uh, dreptul, posibilitatea de a continua să trăim și să muncim uh, un, acolo unde locuim, însă um, juristul din mine spune nu putem fi siguri de asta. Motivul, după cum spunea un uh, lucrător britanic recent, care locuiește la Bratislava, dar lucrează în Austria, este următorul. Spune, voi putea să continui să fac acest lucru, familia mea se va putea alătura, ce se va întâmplă cu securitatea mea socială? Dar știm că nimic nu e sigur până când totul este, um, face obiectul unui acord. Deci uh, omul își pune întrebări, ce mă fac? Voi fi promovat? Va trebui să mă mut? Va, calificarea mea va fi recunoscută? Și așa mai departe. Și asta continuă de peste un an și va continua. Deci primul meu mesaj este că trebuie să abordăm lucrurile la nivelul realității și trebuie să oferim oamenilor asigurări pentru a-și putea lua deciziile. Apoi, al doilea mesaj al nostru este că există o anumită superficialitate în discuții și ea nu e deloc sănătoasă. Una este să ai un acord care spune că vor exista condiții echitabile și alta este când vine vorba de legea care garantează asta la locul de muncă. Există o diferență între un angajament a statului membru și posibilitatea lucrătorului de a se asigura că acest drept îi va fi asigurat de angajator. Încă nu s-a ajuns la acest nivel de detaliu și am Um, una dintre antrevorbitori a vorbit uh, despre posibilitatea de a arăta ce nu merge cu această propunere. Problema este că lucrătorii încă nu pot să ajungă la nivel de, de elemente specifice din propunere ca să arate ce nu e în ordine. Și dincolo de nivelul de superficialitate, sunt din ce în ce mai preocupată de faptul că nu s-a înțeles corect ce drept se aplică la locuri de muncă și în cazul lucrătorilor. Pe scurt, în cazul unui garaj, uh, în cazul unei, uh, unei, unei benzinării la care mergem uh, să luăm benzină sau motorină în timp ce conducem pe autostradă. Acolo lucrează oameni care au condiții de muncă definite în cazul dreptului uh, Uh, produselor chimice, dar vând și sandvișuri, deci trebuie să respecte și drepturile privind siguranța alimentară. Um, vor fi și drepturi legate de securitatea socială, legate de contractul lor de muncă, poate vor lucra și noaptea, deci uh, poate, uh, poate vor fi studenți care lucrează part-time, s-ar putea să uh, știe care le sunt drepturile sau poate că sunt în timpul liber cântă într-o orchestră și au și drepturi legate de aceasta. Deci, toate aceste domenii ale drepturilor trebuie clarificate. Așa cum a spus doamna Spinelli, nu trebuie să împărțim, să compartimentăm lucrurile și totul va fi bine peste noapte. Nici vorbă. Totul va merge prost, mai ales pentru cei mai vulnerabili. Deci, trebuie să spunem clar că se aplică dreptul european pentru locul de muncă, dreptul european mm, legat de drepturile cetățenilor care se aplică în viața de zi cu zi, și le, dreptul din diferitele domenii. Poate a trebuit să citesc toate aceste reglementări și atunci voi ști cât de departe suntem de a găsi o soluție. Dar doar citind titlurile acestor legi durează deja prea mult și e prea complicat. Deci nivelul de lipsă de pregătire în legătură cu nivelul de detaliu de care avem nevoie, pe care trebuie să-l atingem pentru a ne asigura că aplicăm principii de nivel ridicat nu există. Trebuie să intrăm în, în detalii și dacă avem legea corectă, rămâne de văzut cum se aplică. Lucrătorii trebuie, de exemplu, să poată să, de, să depune plângeri împotriva angajatorilor. Este de nerealist să credem că un acord de liber schimb cu principiile lui frumoase și anume că nu vom intra în competiție când vine vorba de drepturile lucrătorilor și vom respecta uh, toate drepturile, va schimba ceva la locul de muncă. Guvernele, de obicei, trebuie uh, să facă foarte multe eforturi pentru a se asigura că se respectă cu adevărat condițiile echitabile. Deci, lucrătorii trebuie să știe concret ce înseamnă aceste legi și trebuie să aibă posibilitatea de a se plânge dacă drepturile lor nu sunt aplicate. În fine, trebuie să fim foarte conștienți de faptul că multe încă nu funcționează bine în Europa când vine vorba de lucrători. De sprijinul nostru pentru proiectul european este, uh, nu poate să să um, facă din uh, exploatare uh, ceva ce este la ordinea zilei. Trebuie să ne asigurăm că în întreaga Europa lucrătorii nu sunt în concurență unii cu alții. Și vorbesc că spun asta Uh, în calitate de persoană cu părinți, uh, cu o mamă englezoică și un, un tată irlandez, nu pot să nu vorbesc despre granița din Irlanda. Acea graniță pune probleme mari. Mulți spun că dacă nu va fi o graniță închisă reală, nu va fi nicio problemă. Ba da, va fi. Dacă vine cineva în uniformă sau cu armă la, o, la granița din Irlanda de Nord, situația va exploda și vom reveni în timp. Și de aceea am intrat în UE, ca să fim cu toți europeni, ca să nu mai există diferențele dintre noi, să nu mai conteze diferențele dintre noi. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Esther. Și uh, te rog să uh, trimiți prezentarea ta pentru site-ul web. Acum Urmează Julia Unstockl, care este partener uh, pentru piețe globale și emigrația legală la Cooper și se ocupă de probleme legate de imigrație de mult. Deci mă bucur foarte mult că este alături de noi pentru a ne împărți din experiența sa. Te rog, Julia. Mulțumesc foarte mult că îmi acordați uh, oportunitatea de a vă vorbi despre experiența mea astăzi. Este foarte important faptul că parlamentarii europeni uh, participă la această dezbatere care este atât de importantă pentru uh, mediul de afaceri și aici o să vă prezint perspectiva din, din unghiul mediului de afaceri. Sunt șef la imigrația globală, la PVC, fac parte și din uh, grupul de consiliere al primarului London, uh, Sadikan, și uh, fac parte din noul grup al reprezentanților angajatorilor pentru Ministerul de Interne. Noi avem o rețea de 1600 de experți în domeniul imigrației, în 174 de țări și uh, de asemenea uh, fac parte și din uh, comitetul de conducere al grupului privind imigrația de la Washington de la referendumul din, din Regatul Unit. Am vorbit cu reprezentanții ai mediului de afaceri, cu reprezentanții ai startup-urilor, și ai, dar și ai multinaționalelor, ca să vedem care sunt provocările pentru ei de la ultima mea participare la Parlamentul European s-au înregistrat multe progrese în ceea ce privește uh, poziția cetățenilor europeni și uh, mediul de afaceri a salutat raportul uh, comun. Cred că trebuie să recunoaștem că Ministerul de Interne a avut probleme în abordarea consecințelor Brexitului și cred că trebuie să mai recunoaștem că Uh, Institutul pentru Guvern a publicat acum uh, un studiu foarte interesant în legătură cu felul în care Ministerul de Interne a încercat să facă față acestor uh, provocări și că ar trebui să mm, merite mai multe laude decât li s-au acordat. Dacă vă uitați la cereri, numărul de cereri primite de către Ministerul de Interne a fost cam de 24.000 în primele trei luni în primul uh, trimestru 2017 a primit 127,500 de mii de cereri. În uh, această perioadă, personalul a crescut doar cu 5%. În prezent, uh, Ministerul de Interne încearcă să facă o planificare detaliată a sistemului de registrare pentru a, se, pentru a se asigura că este ușor de folosit și care să permită și înregistrarea rapidă Um, de către cetățenii europeni și cred că e într-adevăr o oportunitate de care Ministerul de Interne trebuie să uh, profite. Dar trebuie să recunoaștem că este un sistem complet uh, nou, uh, care însă va putea să fie folosit uh, și de alte ministere, de exemplu uh, de fisc, astfel încât cetățenii europeni să nu trebuiască să uh, pună la dispoziție uh, aceleași documente de mai multe ori. Am uh, văzut uh, sistemul și, după părerea mea, este destul de bun. Cred că se va uh, ridica la înălțimea așteptărilor, cel puțin din uh, perspectiva uh, simplității. Apoi, uh, Ministerul de Interne cooperează cu uh, factori implicați, uh, cu pățile implicate și se acordă multă atenție comunicării comunicării atât față de mediul de afaceri cât și față de, de cetățenii europeni. Dar în pofida tuturor acestor progrese, în pofida acestor eforturi, ne-am dat seama că în Uh, rândul uh, patronilor, dar și în rândul cetățenilor, ei uh, se simt cu toții foarte îngrijorați în legătură cu deciziile care s-ar putea să le influențeze chiar capacitatea de a și face meseria zilnic impactul asupra lor este foarte mare și mm, am văzut acest lucru, l-am simțit pe pielea mea, dar am văzut și cum investițiile de afaceri sunt afectate. Mă gândesc mai ales la sectoarele de afaceri care se bazează pe uh, foarte mult pe mâna de lucru europeană. Deci uh, toate uh, părțile implicate așteaptă clarificări de pe urme acestui raport uh, comun uh, și speră să primească uh, detalii suplimentare cu privire la foaia de parcurs. Uh, Uh, și deci este foarte important să existe o comunicare foarte clară, directă față de companii, față de firme și față de cetățenii britanici din Europa. Când am uh, participat la ultima ședință la uh, Parlamentul European, v-am explicat că um, PVC a depus foarte multe eforturi, de exemplu, a avut mai multe studii, aș dori să mă refer la, la, la raportul comun pe care l-am uh, avut împreună cu London First și care se numește Facing Facts. Noi am încercat în acest raport că fiecare lucrător migrant a avut o contribuție cu 46.000 de lire uh, la economia londoneză. Dacă ne gândim la faptul că e vorba de, avem 1,8 uh, milioane de lucrători, ajungem la 83 de miliarde de lire. Reprezint uh, un uh, sfert din uh, valoarea adăugată uh, Um, netă anual. Uh, organizația noastră a uh, lansat uh, un studiu anual. Am vorbit cu 1300 de patroni, de exemplu, la Davos și am întrebat care sunt lucrurile care le-au, i-au preocupat cel mai mult în ultimile 12 luni. Și 80% au spus că se tem că nu, vor, nu va exista suficientă mână de lucru calificată. Uh, mie mi se pare foarte interesant dacă facem uh, o comparație cu studiul pe care l-am efectuat în 2013, de exemplu, în care toată această îngrijorare legată de disponibilitatea mâne, uh, mâinii de lucru era doar de 64%, deci vă dați seama că este vorba de o creștere considerabilă um, pe lângă această îngrijorare legată de penuria de competențe, un alt, uh, o altă concluzie a studiului nostru este că 88% dintre patroni uh, consideră că uh, sperau că afacerea lor va crește. Dacă ne uităm la economia mondială și dacă ținem cont de toți indicatorii cheie, în legătură cu uh, sănătatea, economie mondială, uh, deci creștere, uh, șomaj și așa mai departe, uh, ne dăm seama că economia uh, mondială se află în starea cea mai bună după criza uh, financiară. Deci nu este o surpriză faptul că uh, toate aceste competențe, deci mâna de lucru calificată, reprezintă o sursă de preocupare pentru mediul de afaceri. Cred că de asemenea este important să mai spunem că e nevoie de comunicare foarte clară. Sperăm că aceste comunicări, deci această comunicare va uh, mai clarifica lucrurile, dar bineînțeles că firmele, companiile uh, își doresc să aibă previzibilitate pe termen lung, mai ales uh, acordurile în faza de tranziție și mai ales ce se întâmplă după această perioadă de tranziție mm, mediul de afaceri își dorește ca cetățenii uh, europeni care vor ajunge pe teritoriul Regatului Unit după Brexit uh, se vor bucura de aceleași drepturi uh, ca înainte ca Brexitul să aibă loc. Uh, bineînțeles că asta ar aduce foarte multă certitudine statutului de cetățean european. În încheiere aș dori să spun că această perioadă de acorduri uh, de tranziție și ce se întâmplă după ce perioada de tranziție va fi finalizată uh, reprezintă o preocupare pentru mediul de afaceri și pentru persoane și sper ca situația să se rezolve cât mai repede cu uh, probleme cât mai mici, atât pentru mediul de afaceri cât și pentru cetățeni. Pentru că companiile se confruntă deja cu un hățiș de chestiuni complexe. Mă gândesc, de exemplu, la digitalizare, la roboți și la munca viitoare și un acord în ce privește situația cetățenilor europeni și statutul uh, lor uh, reprezintă o prioritate pentru noi. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, Julia! Acum uh, intrăm pe ultima sută de metri, ultimii doi vorbitori, le mulțumim pentru răbdare. Jonathan Portas este profesor de economie și după aceea Steve Pierce, imediat după el introducerea mea, prezentarea mea este foarte aridă. Sunt uh, profesori amândoi, dar știu că sunt mult mai competenți, uh, sunt persoane care s-au uh, implicat foarte mult, care au studiat foarte mult această problematică, sunt, și-au dus contribuții valoroase la strategia din acest domeniu. Jonathan Portas este profesor de economie și politici publice la Facultatea de Economie Publică King's College, dar a făcut parte și din Ministerul de uh, Finanțe, de exemplu. În orice caz, s-a exprimat în marginea Brexitului în, în mod foarte inteligent, a fost o sursă de inspirație pentru noi. Jonathan, ai cuvântul. Um, thank you very much, Claude, for that kind introduction and thank you for inviting me here again. Um, I'm going to be relative... Mulțumesc pentru prezentare, voi fi foarte subțin, voi încerca să sar peste anumite lucruri ca să ofer o perspectivă mai orientată către viitor a Brexit. Oricum, antevorbitorii mi-au acoperit foarte bine tematica acordului din decembrie. Și oricum, acordul din decembrie, despre care ați uh, primit mult mai multe detalii decât v-aș putea um, oferi eu, rămâne punctul de pornire. La ce să ne, pe ce să ne axăm? Nu știu dacă cineva a menționat ultimul aspect, pentru că restul au apărut. Statutul autorității naționale independente, așa cum apare descris în acordul din decembrie. Este foarte important să fie un statut special, să existe o independență adevărată și să existe o reprezentare a viziunii cetățenilor cu prerogative reale. Guvernul Regatului Unit, mai ales în ultimii ani, nu a răspuns foarte bine um, apelurilor acestor instituții și un guvern nu mai poate ignora așa ceva. Deocamdată nu se axează nimeni pe asta, dar să știți că efectele vor fi cu bătaie lungă, mai ales la nivelul implementării acordului. Pentru că e un punct politic fundamental aici. După ce acordul este semnat, pârghia pe care o mai aveți voi la Bruxelles va fi una foarte, foarte limitată. Mai rămâne o vreo opțiune nucleară, în ceea ce privește întreruperea relației UE cu Regatul Unit, dar în ceea ce privește microdetaliile despre ce se întâmplă cu indivizii și la nivel secundar la fața locului, dumneavoastră nu veți mai putea fi atât de vocali. Deci trebuie să puteți cuprinde asta la nivelul structurii uh, administrative și juridice prin acord. Apoi urmează etapa de tranziție. Mie îmi place să o numesc uh, uh, acordul um, de înghețare, cum ar veni, stand still. Acum a apărut într-un tweet uh, al lui Barnier. Um, știți că la un dat s-a spus că, se că e vorba de păstrarea status quo-ului, dar de fapt uh, status quo-ul nu are nimic uh, de a face cu tranziția, ba chiar e vorba de o relație oximoronică. Cum putem reconcilia cele două viziuni politice și juridice dintre Comisie și Regatul Unit? ce se întâmplă cu cei care ajung între Brexit și sfârșitul perioadei de tranziție în Regatul Unit, ce se întâmplă la sfârșitul perioadei de tranziție cu aceste persoane? Au ele dreptul de a rămâne acolo pentru ca în cele din urmă să poată cere legalizarea statutului lor. Câteva considerente. Poziția Regatului Unit are un temei logic. Cei care vin după Brexit nu au, pot avea aceleași pretenții ca și cei care au ajuns uh, în timp ce Regatul Unit uh, era în UE. Deci, se pleacă de la premisa că regulile pentru tranziție vor fi fost specificate în avans, înainte de 29 martie 2019. Oamenii care ajung după aceea vor fi știind regulile. Dar uh, e lipsită de practicalitate această chestiune și va genera multe complicații. Ad literam înseamnă că orice cetățean UE care ajunge în perioada de tranziție, la sfârșitul tranziției, va fi ilegal acolo. În teorie, e obligat să uh, ceară definirea unui statut, indiferent care va fi el post-Brexit. Totul va fi clarificat mult mai târziu în timpul procesului și la mult timp după ce începe tranziția. La cum au mers lucrurile până acum, cu Regatul Unit eh, destul de reticent, va fi destul de greu. Deci cei care se gândesc să se mute în Regatul Unit din motive de muncă sau de familie după Brexit, nu știu cu ce statut juridic, la nici doi ani după Brexit. Mie mi se pare inacceptabil așa ceva, pentru cetățeni, familii și angajatori și personal vorbesc, din punctul de vedere al universităților, ideea că încercăm să angajăm oameni, să zicem, oameni la următor, în următorul an academic, fără a le putea spune ce statut au, preț de 18-20 de luni, mi se pare inacceptabilă. Și la fel și pentru cei din serviciul de sănătate. Dacă regatul lui vrea cu adevărat alternative, trebuie să creeze ceva în termeni practici pentru a evita această harababură. Următoarea etapă. N-aș vrea să zăbovesc asupra unor lucruri care nu țin de cetățeni. Dacă lucrurile merg bine, dacă discuțiile continuă, dacă se obține progres, aceste lucruri oricum vor fi pe ordinea de zi. Parlamentul va trebui să se gândească care este poziția sa. Vreau să vă dau câteva detalii doar. Pentru mine, nu este clar, din punctul de vedere UE27 și UK, dacă se dorește discuția despre mobilitatea muncii și migrație în viitorul relațiilor. Sunt câteva potențiale avantaje economice de a include norme și cu privire la mobilitatea muncii în acest uh, acord cadru? comerțul, uh, comerțul în servicii au aspecte migratorii, până și CETA are prevederi limitate cu privire la migrație, mai ales fiind vorba de multinaționale. Cercetarea economică, pe care chiar am, și eu am făcut-o, dar și alții, arată că sunt beneficii clare chiar și pentru mobilitate redusă a muncii. Însă imigrația este din ce în ce mai problematică din punct de vedere politic, mult mai problematică decât comerțul și e mai ușor pentru ambele părți să nici nu menționeze imigrația într-un set de discuții care deja, din punct de vedere politic, juridic, tehnic, vor fi extrem de alambicate. Și mai sunt și complicații considerabile juridice în ceea ce privește extinderea prevederilor la migrație. Competență ce ține de statele membre, e greu să introduci asta într-un acord cu un terț stat, UE, terț stat, respectiv Regatul Unit. Se va face studiul de impact la comisie. Până acum ele au fost foarte utile, aceste studii. Și trebuie să vedem care ar fi impactul economic al diferitelor opțiuni cu privire la mobilitatea muncii în viitorul relațiilor uh, Regatul Unit UE. Timpul va fi limitat și cred că riscăm să pierdem de pe de zi acest subiect pe de-a întregul. Următorul slide. Cum spunea și Roger, să avem în vedere posibilitatea că Regatul Unit totuși își schimbă părerea, nu neapărat pe Brexit, dar în ceea ce este libera circulație. E un subiect greu de a, a um, ilustra din punct de vedere politic. Guvernul, premiera, premierul uh, vor rămâne pe durata negocierilor. Plecăm de această premisă, deși poate că nu, dar și dacă vine altcineva la putere, nu înseamnă să fie neapărat alt partid. Sunt mai multe, multe scenarii politice și faptul că guvernul actual are niște linii roșii care exclud consolidarea liberei circulații și participarea pe piața unică, nu înseamnă că aceste lucruri uh, sunt uh, inamovibile. Se prea poate ca electoratul să nu fie de acord cu această abordare, deci uh, măcar să fie un plan de urgență. Ce se întâmplă dacă Regatul Unit alege să apese pe re, uh, butonul de reset și să ofere Uniunii Europene ideea că poate reveni asupra unor idei. spunând în cele din urmă că vrea să păstreze relații economice apropiate cu Uniunea Europeană, chiar fără liniile roșii ale lui May. Deci să accepte un fel de apartenență la piața unică și la Uniunea Vamală, care să însemne și liberă circulație. Dacă așa se va întâmpla, atunci Guvernul Regatului Unit, oricare ar fi el, va vrea să discute și despre formula liberei circulații care să fie compatibilă cu apartenența pe piața internă. Recunoscând, de exemplu, că Norvegia și Liechtenstein și Elveția, fiecare, recunosc principiul liberei circulații, dar în condiții juridice diferențiate. Chestiuni foarte dificile din multe puncte de vedere și în UE27 și în Regatul Unit. Poate că nici nu apar pe ordine de zi, dar dacă se ajunge în acest punct totuși, ar fi trist dacă n-am fi fost par, parcurs uh, toată activitatea pregătitoare, ca să nu fie nimeni luat prin surprindere. Știți că politica se mișcă rapid în Regatul Unit, am văzut asta în ultimii ani și e important să fie planuri de urgență. Chiar am uh, elaborat lucrări pe acest subiect, evident mai sunt încă multe de făcut și de vorbit despre acest subiect. Vă mulțumesc, mă opresc aici. Îmi pare rău dacă vă plictisesc uh, repetând asta. O să punem totul pe internet, oricum toate prezentările și ne asigurăm că aceste contribuții, toate, vor fi acolo. Le transmite și grupului de steering pentru Brexit. îl ajută pe domnul Gualtieri, după cum vă spunea, și tocmai acesta este sensul audierii dumneavoastră, ca viziunea dumneavoastră să fie transmisă mai departe, să ajungă la toți actorii relevanți, la toți eurodeputații activi în acest domeniu, ceea ce se și întâmplă oricum. Și noi ne vom asigura că informația ajunge chiar și la eurodeputații care nu sunt aici, desigur. Un alt academician, și dacă nu-l urmăriți deja pe Twitter, Vă invit să o faceți. Oricum, el are destui follower, nici nu cred că mai are nevoie de alții. Domnul Steve Pierce. Very much. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru prezentare. Aș dori să mă concentrez pe acordul de retragere, chiar dacă nu am văzut un proiect de acord, pentru că, inevitabil, acesta va fi textul uh, care, pe care se vor concentra toate discuțiile, bineînțeles dacă se ratifică, apoi va fi baza și legea practic în acest domeniu timp de mulți ani de zile. Și atunci vom fi uitat de rapoartele comune și de eh, guidelines-urile de negociere, pentru că acordul de retragere va fi principalul text juridic. Bineînțeles, Um, se pune și problema legislației unilaterale a Uniunii Europene pe tema cetățenilor britanici. Oricum, în momentul în care va fi gata un uh, prim uh, text, uh, um, poate există deja, dar nu este public, este clar că toată atenția um, va ajunge, va fi pe problema graniței din Irlanda, pentru că celelalte acorduri financiare și mai departe pot fi uh, transpuse în acordul final ușor. Însă, problema graniței uh, este mult mai complicată și este foarte greu să fie prezentată într-un text leg juridic. Va atrage multă atenție pentru că este o problemă foarte importantă, dar să nu uităm pe cetățenii britanici și pe cei europeni, pentru că și ei vor uh, sau drepturile lor vor fi uh, incluse în acel acord de retragere. Câteva elemente cheie. Mai întâi s-a pus problema cum putem influența acordul de retragere. Eu nu cunosc pe nimeni în uh, Comitetul de, de Pilotaj pentru Brexit, dar ați putut face sugestii. La un moment dat va fi, documentul va fi public și cei din afară vom putea să începem să comentăm acest text și să facem propuneri de amendamente și sperăm că vor ajunge și până în Parlamentul European. Deci va avea loc acest proces. Sunt sigur că mulți dintre noi vom putea să propunem amendamente um, sau chiar dinainte să transmitem idei despre ce ar trebui să includă acordul de retragere. Deci, mai întâi, organul de supraveghere. Uh, revin la ceea ce spunea antevorbitorul meu. Într-adevăr, este o chestiune foarte importantă cu trei elemente independența, prerogativele și resursele organului de supraveghere pentru cetățenii britanici din Uniunea Europeană. Și sperăm că Comisia își va face și a treaba când vine vorba de um, uh, drepturile cetățenilor britanici în Uniunea Europeană formată din 27 de țări. Când vine vorba de noul organ din Regatul Unit, este important să-i se garanteze independența, bineînțeles. Guvernul britanic a încercat, de exemplu, uh, să numească pe cineva pentru reglementarea universităților uh, de anul nou și a rezistat 10 zile. Deci a fost o numire complet nepotrivită. Unii spun că e ca și cu um, uh, uh, independența autorităților pentru protecția datelor. Ei bine, jurisprudența în acest domeniu poate fi utilă riscul este ca acest organ să fie doar consultativ și atunci guvernul nu ar ține cont deloc de el. Este important să aibă aceleași prerogative ca și autoritățile pentru protecția datelor, să spună guvernului ce să facă sau să se poată adresa justiției. Oricum, ajungem astăzi la problema resurselor, pentru că fie că ia decizii și acestea uh, sunt reclamate sau se autosesizează în numele cetățenilor uh, europeni, trebuie să aibă resurse pentru a finanța asta. Dacă nu ajunge ca și autoritatea irlandeză pentru protecția datelor, care nu are buget și atunci nu poate să fie foarte eficientă. O altă problemă de substanță este înregistrarea. Regatul Unit dorește să înregistreze cetățenii din Uniunea Europeană. Acest lucru este permis conform, conform directivei privind libera circulație. Întrebarea este dacă se va respecta limitele directivei și jurisprudența din, de exemplu, cazul Huber de la Curtea de Justiție, care arată ce se poate face și ce nu cu acest registru privind uh, rezidenții mm, scopuri de imigrație. Deci rămâne de văzut dacă se vor respecta aceste limite. O altă chestiune importantă este um, cum va funcționa procesul uh, pentru um, rezidenții europeni în Regatul Unit. Se face referire la un document intern din Regatul Unit în, uh, în acord, uh, dar nu există nicio intenție de a-l face obligatoriu. Acestea sunt lucruri foarte importante cu consecințe um, asupra vieților cetățenilor, cum ar fi verificarea um, cazierului. Deja sunt probleme cu um, cazierele cetățenilor britanici. De exemplu, profesorii nu pot să beneficieze, să, să-și retrage rapid uh, cazierul pentru că poliția nu reușește să le gestioneze. Ce facem cu milioane de oameni? Uh, dacă nu funcționează nici pentru numărul mic de, uh, de profesori și uh, asistenții sociali uh, care au nevoie de caziere. Deci pot să pună probleme mari. Trebuie să vedem cum va funcționa acest sistem, precum și um, condiția privind uh, Um, asigurarea de sănătate și uh, aici pot apărea preocupări uh, și trebuie să existe angajamente obligatorii în acest sens. Regatul Unit dorește în acordul de retragere o referire la viitoarea relație cu Uniunea Europeană. E rezonabil acest lucru și reflectă formularea de articolul 50, dar există și un argument să se facă obligatorii și angajamentele Regatului uh, Unit. Unit. Deci, cumva, aceste angajamente trebuie să fie obligatorii. Pentru a trece la alte chestiuni de substanță, se pune problema acelor oamenilor care se mută dintr-un stat membru într-un stat membru și apoi revin. Să nu uităm că există un caz la Curtea de Justiție a unui cetățean uh, olandez care s-a mutat în Regatul Unit și apoi s-a mutat înapoi în țările de jos. Deci oamenii care circulă în cele două direcții trebuie să fie acoperiți. Sau cazul Zembranu, copii uh, britanici cu părinți din afara UE. E important ca cazul lor să fie acoperit și de acordul de tranziție, pentru că există riscul ca acești copii și părinții lor să fie lăsați pe din afară pentru că drepturilor sunt bazate pe cetățenia europeană și nu pe libera circulație. Argumentul ar fi, în momentul în care Regatul Unit n-ar mai fi stat membru, cetățenii britanici nu mai sunt cetățenii Uniunii. Deci trebuie să se găsească formulări specifice pentru acest caz. Și aici reacționez la ceea ce a spus doamna Curtin Darling în legătură cu cetățenia și dreptul de vot și drepturile persoanelor care au fost deja alese. Este același tip de problemă într-un context diferit. Deci menținerea cetățeniei europene chiar și după um, retragerea Regatului Unit din UE. În fine, aș cere Parlamentului să se gândească dacă ar trebui să existe legislație unilaterală în Uniunea Europeană în legătură cu cetățenii britanici în două cazuri. De exemplu, în cazul în care se garantează libera circulație în ziua Brexitului, pentru că este o chestiune transfrontalieră și va fi greu de gestionat dacă nu există legislație sau dacă nu există reguli suficient de detaliate. Poate ele pot fi suficiente, dar dacă nu, uh, dar, dar oricum ar fi util să existe legislație internă a Uniunii Europene. Cel mai uh, negativ scenariu ar fi acela fără niciun fel de acord. Atunci, um, Uniunea Europeană trebuie să acționeze unilateral pentru a proteja pe cetățenii britanici din UE. Trebuie să, oricum, ca Uniunea Europeană să fie pregătită. Um, Parlamentul European uh, vor avea alegerile imediat după Brexit. Uh, nici nu știu dacă vor exista sesiuni ale Parlamentului European în 2019, deci va trebui să reacționați în urgență. Nu doar pe chestiuni legate de cetățenie, dar pe tot fel de astfel de, altfel de lucruri. Deci trebuie să vă gândiți cum poate Parlamentul European să reacționeze rapid, uh, o pot face și alte instituții în aprilie 2019 și nu să aștepte luni de zile, uh, pentru că astfel pot să apară probleme pentru cetățenii din de ambele părți ale graniței. Și ar fi bine să existe un acord doar pe chestiunile de cetățenie care poate fi scos din sertar, indiferent ce se întâmplă. Deci să existe ceva dacă nu se ajunge la un acord general și Parlamentul cred că trebuie să se gândească și la această posibilitate. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, uh, Stephen. Mulțumesc, Stephen. Dau direct cuvântul deputaților pentru întrebările lor. Are, au cuvântul Martina, Jean, apoi Catherine și Jude, dacă dorește. Timp avem. Martina Anderson mai întâi. Um, thank you, thank you Claude, thank you chairs and... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc Claude, mulțumesc uh, stimați uh, oaspeți, eu mulțumim pentru prezentările dumneavoastră. Eu uh, am ratat chiar un zbor ca să particip la această ședință și sper că și alții eurodeputați uh, vor merge pe site-ul internet și vor asculta contribuțiile. Eu uh, consider chiar că au fost foarte stufoase, poate chiar prea uh, numeroase, dar în orice caz am încercat să notez o observație și am încercat să fac o sinteză uh, a intervențiilor dumneavoastră. Eu lucrez foarte mult cu doamna Spinele la grupul GUE. Noi facem parte din uh, echipa de negociere împreună cu președintele grupului nostru și uh, Uh, vom raporta lui uh, Gabi Simers, care face parte din acest grup de conducere privind uh, Brexitul și care a ascultat cu mare atenție toate prezentările și dacă Roberto ar fi auzit la fel de clar ca și noi că indiferent ce, consider, ce conține proiectul, um, raportul comun și um, indiferent de progresele înregistrate, există totuși o mare Uh, doză de uh, nemulțumire față de acest raport comun mai ales uh, datorită ambiguității, ambiguităților și lipsei de claritate din acest raport. Și cred că grupul acesta de conducere pentru Brexit trebuie să înțeleagă acest uh, mesaj, la fel ca și întregul Parlamentul European, pentru că nu acest raport nu asigură protecția adecvată de care au nevoie uh, Uh, cetățenii. Știm că drepturile cetățenilor nu este o uh, concesie, trebuie să fie garantate, trebuie să ne asigurăm că aceste garanții sunt uh, respectate pentru milioanele din Regatul Unit, pentru cei 1,5 milioane de britanici din Uniunea Europeană și aș mai adăuga ceva. Să nu uităm că 1,8 milioane din nordul Irlandei au părăsit Uh, deci noi avem un drept uh, de a fi uh, britanici și irlandezi și în acordurile internaționale sigur că sunt foarte multe probleme legate de Uh, o înăsprire a graniței din Irlanda. Și aici ajung la rezoluția Parlamentului care nu a vorbit despre această graniță, a vorbit de o neînăsprire a graniței care deja se află acolo. Și ca și alții am luptat ca să mă asigur că deputații și din alte state membre Uh, poate nu cunosc foarte bine acest acord al vinerii, vinerii Sfinte, uh, în orice caz să înțeleagă cum stau lucrurile, să le pună în context. Dar în ceea ce privește drepturile cetățenilor din Irlanda de Nord, ele sunt extrem de importante și ele. Deci v-aș gândi să vă gândiți la uh, aceste drepturi atunci când vă referiți la faptul că drepturile cetățenilor europeni trebuie să fie Uh, protejate. Uh, e vorba și de, totuși de 1,8 milioane de cetățeni Irlanda de uh, Nord um, care au un pașaport irlandez și care ar trebui să aibă dreptul să-l aibă, să-l dețină. Și aici Uh, intervine și problema din raportul comun, pentru că ambiguitatea din acest raport pe de o parte, uh, guvernul britanic spune una și uh, ultimul vorbitor s-a referit la acest aspect, respectiv că în ceea ce privește Irlanda de Nord uh, face parte, uh, va trebui să iasă din Uniunea Vamală și din uh, piața unică, dar că nu va exista o infrastructură, infrastructură concretă, deci o graniță cu verificări la frontieră. Deci, se pare că există o poziție specială privilegiată pentru Irlanda de Nord, dar cred că grupul de conducere pentru Brexit și negociatorii și mai ales negociatorul șef Michel Barnier ar trebui să știe nimeni nu îi cunoaște pe britanici, din păcate, mai bine decât noi, cei din Irlanda de Nord. Și nu, nimeni nu cunoaște tacticile și reclicurile lor de negociere. Imediat după raportul comun, a doua zi, uh, Albionul cel perfid s-a, ne-a tras din nou pe sfoară. Deci David Davis, după acest raport, raport uh, comun, a spus că nu e vorba doar o declarație de intenție și Teresa May astăzi spune că perioada de tranziție nu se va aplica pentru uh, persoanele care vin. Deci, iată, avem o situație și orice s a întâmplat, și am spus, ace, am, am spus acest lucru, respectiv că britanicii au intrat în negociere după ce uh, trage o linie, încep să uh, negocieze și să refacă totul. Și fac acest lucru și cu acest acest uh, raport comun. Și uh, um, sigur că va fi o situație inconfortabilă și nu va per uh, permite drepturilor cetățenești să fie respectate. Cetățenii au nevoie de drepturile lor, nu sunt concesii, iar noi la Parlamentul European trebuie să apărăm drepturile cetățenilor și să apărăm pe toți uh, cetățenii. Cred că, într-adevăr, de bună credință încercăm să facem acest lucru, dar uh, aș dori să vă spun tuturor dacă Uh, avem libertate de mișcare, atunci uh, faceți presiune, face, uh, faceți lobby pe lângă toți deputații din țara dumneavoastră, pentru că până la urmă acesta va fi singurul mod prin care putem să schimbăm ceva. Să votăm la un moment dat pentru a garanta protecția pentru că dacă nu, uh, fiecare deputat poate că va vota în funcție de ce dictează guvernul de acasă și nu se va asigura nivelul de protecție necesar. Și cu toții, toți eurodeputații nu am fi aici uh, și uh, vă rog, vă rog să săriți în apărarea noastră, pentru că avem drepturi comune pe care trebuie să le apărăm. Deci, cu toții Trebuie să luptăm din țările din care venim, pentru că dacă nu, nu vom reuși nimic. Pentru că unii dintre deputații din Parlamentul European au votat nu în funcție de ce era necesar, ci în funcție de uh, ce le-a spus guvernul lor, de exemplu. Deci, uh, iată ce vă încurajez eu să faceți, să uh, identificați vinovații în uh, țările uh, unde s-a făcut votul. Și vă pot spune că s-au schimbat lucrurile Uh, tocmai datorită acestui lobby foarte puternic exercitat de deputați care știu că țările lor și de, uh, uh, cetățenii lor sunt cu ochii pe noi și s-ar putea să obțină un vot diferit la Parlament decât uh, s-ar aștepta în mod obișnuit. Deci vă rog încă o dată să continuați, uh, să depuneți eforturi, să faceți treaba minunată pe care o faceți și vă mulțumesc pentru că am, mi-ați permite să vorbesc și să abuz de, abuzez de războarea dumneavoastră. Dar cred că ne-am descurcat foarte bine. Președintele o întrerupe pe vorbitoare. Nu e ușor să te întrerupă cineva, să te oprească cineva, de aia nici nu m-am uh, hazardat. Mulțumim foarte mult, Martina. Știu că uh, și tu și alții colegi v-ați schimbat programele ca să puteți, uh, să puteți participa la această dezbatere. Uh, voiam să le spun și vorbitorilor acest uh, lucru. Există foarte mulți deputați care și-au schimbat uh, zborurile, uh, biletele de avion în această dupămasă. masă. Uh, deci mulțumesc încă o dată, Martina, pentru flexibilitate și, și Jean Lambert a făcut același lucru. Deci, Jean, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult și aș dori să o mulțumesc și eu vorbitorilor din această dupămasă pentru că ați cristalizat foarte multe probleme pentru noi. Ne-ați dat mult de gândit și am făcut chiar o listă uh, a problematicilor uh, pe care va trebui să le uh, examinăm pentru a cimenta aceste drepturi cât de mult putem. Aș avea o întrebare ca să știți despre cine este vorba, sunt membru al Comisiei Libe și al Comisiei de Ocupare și la aceste comisii, din când în când, uh, avem așa schimbări de focuri uh, sau de arme în ce privește uh, rezidenții din țările terțe. Și mă îngrijorează și sunt foarte îngrijorată de felul în care se pare că se pornește de la o premisă din partea Comisiei, care probabil că reprezintă statele membre, că cam asta este calea de urmat pentru cetățenii britanici care își uh, exercită dreptul la libertate de mișcare în Uniunea Europeană, la fel ca și în Regatul Unit. O țară din care eu provin, sunt mândră că reprezint Londra aici pentru că mă bucur de ce face primarul Londrei, de exemplu. Mă mândresc cu tot ce face el în legătură cu Brexitul. Deci, în aceste încrucișări de arme, în care încercăm să garantăm, să menținem drepturile pe viitor. Și în legătură cu această promisă de care vorbeam, aș dori să vă întreb, din experiența dumneavoastră, pe care ați uh, acumulat-o cu celelalte 27 state membre, credeți că există un răspuns comun Uh, țineți cont de poziția guvernelor, uh, guvernele din aceste țări. Sunt de acord cu ce spunea Martina. Uh, Anderson în legătură cu ce ar trebui să facem noi deputații, să vorbească toți eurodeputații cu deputații din capitalele naționale, Uh, dar aș dori să știu dacă se profilează o poziție comună, dacă uh, s-a discutat despre un acord, nu numai pentru uh, persoanele care locuiesc, au reședința în țara respectivă, ci și în legătură cu drepturile de, dreptul la libertatea de mișcare. Pentru că dacă facem o paralelă cu drepturile pentru resortisanții din țări terțe, la Comisia Libe, ne-am dat seama că nu avem o, poliție, o opoziție coerentă, avem așa mici uh, fragmente. Deci dacă trăiești în Spania, vrei să te muci, muți în Franța pentru uh, o nouă slujbă și uh, să zicem că ești un lucrător uh, ultracalificat, uh, unele state membre chiar încearcă să atragă cât mai mulți astfel de lucrători, raportorul este chiar Claude, uh, ne jucăm de polițistul bun, polițistul rău. Dar în orice caz, ă, multe state membre încearcă să atragă lucrători calificați, însă ă, drepturile lor ă, sunt foarte variabile în ce privește reunificarea familială, accesul la formare pentru cetățenii din terțile terțe, condițiile pentru persoanele fizice autorizate, unele state membre au condiții diferite pentru reședința acestor persoane independente, apoi uh, necesități uh, sau cerințe legate de crearea de locuri de muncă, finanțare și așa mai departe. Care sunt reacțiile pe care le primiți și credeți că Uniunea Europeană, și mă refer la cele 27 de state membre, uh, funcționează ca o uniune, e ușor când ești o uniune, când vorbești cu sau negociezi cu Regatul Unit, putem vorbi de o voce comună între cele 27 state membre în legătură cu drepturile cetățenilor britanici. Și dacă nu, poate ați putea să uh, ne faceți așa o listă uh, pentru noi cu lucruri care ne-ar rămâne de făcut. Uh, sigur că Uh, eu acum nu mă refer la ce face guvernul britanic, că m-ar interesa să, ce fac celelalte 27 de semre, state membre. Dragi colegi, Roberto trebuie să ne părăsească. Are ceva alegeri la care trebuie să participe, are și obligații familiale, dar în orice caz uh, Roberto uh, primește cuvântul ca să ne mulțumească, dar în orice caz îi dau cuvântul lui Catherine Bierder, care știți că este un membru foarte activ din comisia noastră și după aceea Jude va reveni din nou. Deci, Roberto, foarte, foarte uh, pe scurt, uh, pentru că Roberto trebuie să plece. Catherine, mulțumesc. Mulțumesc ție tuturor orbitorilor pentru o contribuție prețioasă. Vă vreau să rămânem, să păstrăm legătura toți pentru a putea verifica textul juridic, pentru a putea examina totul în amănunțime. Surinder Singh nu, e acoperit. Și după cum vă spuneam, punem uh, mare preț pe crearea unei autorități independente. E în radarul nostru și avem în vedere toate scenariile. Spun asta domnului profesor Porter. Portes. Deci da, este o opțiune de avut în vedere. Nu ajunge să nu fim exhaustivi. Pentru că dacă dispare o libertate, sunt afectate și celelalte, ne pregătim. Noi, cei din Parlament, mereu am spus că se poate reveni asupra unor idei. Dacă ești schimbă liniile roșii, foarte bine pentru noi. Noi suntem o instituție care se exprimă mult mai clar. Și încercăm să oferim uh, un echilibru între drepturi și obligații. Deci cât mai mare apropierea, cu atât mai bine pentru noi, dar cu condiții. Așa cum ziceai și tu. Vom reflecta și la acest posibil scenariu, chiar dacă la ora actuală e poziția Regatului Unit, îl exclude. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Roberto. Știu că vei păstra legătura cu colegii care au fost astăzi aici. Mulțumesc pentru asta. Catherine Bearder. Mulțumesc și eu tuturor experților noștri care au venit astăzi aici și membrilor din uh, grupul Brexit Deja știm, a trecut ceva vreme de când s-a votat Brexit, fiecare zi a fost dureroasă pentru cetățeni. Cetățeni eh, britanici din UE au fost numiți de propriul premier cetățeni de nicăieri. Plus că e și problema cu dreptul de vot în Regatul Unit pentru aceștia. Deci deja avem un guvern care nu apreciază deloc, nu evaluează deloc situația acestora așa cum trebuie și e remarcabil și un alt fapt. Tu spui că e greu să fii mai joi după masa, dar iată că am reușit mulți. Noi suntem aleși de cetățenii, reprezentăm în această instituție. Dar iată, niciun conservator sau membru UKIP din Regatul Unit nu e aici. Nu contribuie cu nimic la dezbatere. Așa că ar trebui să spunem lucrurilor pe nume. Ce rușine din partea lor. Fără doar și poate, cetățenii UE din Regatul Unit sunt în continuare vulnerabili, auzim asta, la fel și uh, sunt vulnerabili cetățenii britanici uh, din UE. Și ei contează pe noi să-i protejăm. Noi îi reprezentăm. Trebuie să ne asigurăm că liniile roșii spun negociatorilor și Regatul Unit că nu vom consfinți acest acord dacă drepturile nu sunt clar stipulate și fără ambiguități. Nu acceptăm uh, niciun fel de ambiguitate, după cum s-a spus. Pentru că am mai avut și am văzut cu ce efect. Certitudinea juridică e necesară pentru afaceri, pentru ființe umane care să-și ia decizii informate despre propria viață. Nu e că Parlamentul vrea să fie dificil, e sarcina noastră. Trebuie să apărăm drepturile, să ne asigurăm că aceste drepturi sunt implementabile. Am o întrebare către reprezentantul juridic. În tranziție se spune că Regatul Unit trebuie să adopte întreg achiul. Ar fi așadar legal ca Regatul Unit să introducă acum un sistem de înregistrare? Ați putut face asta cu ani de zile în urmă. Pentru cetățenii UE din Regatul Unit e un comentariu de ordin juridic. Și în ceea ce privește supravegherea CEJ, dincolo de perioada aceea de 5 ani și autoritățile independente naționale cu rolul lor. Ce se întâmplă? Cum uh, acționează acestea? Pentru ca dreptul cetățenilor să nu fie redus de guvernele viitoare. Mie mi se pare că trebuie să fie totul perfect formulat ca să facă testul viitorului, indiferent de ce guvern va veni la putere. Să existe un sistem de înregistrare declaratorie care să confirme drepturile existente. Noi, eurodeputații, trebuie să cerem asta cu vehemență, iar uh, procedura de cerere trebuie să fie simplă, digitală și gratuită. Cetățenia nu depinde de dacă poți să ți-o cumperi sau nu. Să acoperim și grupurile care nu pot ele însele să facă o cerere digitală, fie că sunt uh, restricționate fizic sau că nu dețin suficiente cunoștințe lingvistică sau fiindcă nu lucrez sau trebuie să Uh, aibă grijă de copii, de membrii ai familiei, chestiuni ce țin, de exemplu, de femei. Și apoi dreptul la reîntregirea familiei. Trebuie să cuprindă și viitorii parteneri și soții și sau soții. A lăsa așa ceva în afara acordului are un impact disproporționat asupra tinerei generații sau asupra cetățenilor care trec printr-un divorț sau pierd pe cineva drag și ar dori să se recăsătorească după Brexit. Eurodeputații trebuie să facă tot posibil în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul alocat. Mulțumim și noi, Catherine. Thank you and thank you for your work on this um, subject. There's a kind of inform Mulțumim. E un grup informal pe WhatsApp care tot discută despre asta. Pare rău, am divulgat ceva, era doar un grup informal, nu secret. Jude, Jude, înainte ca tu să vorbești, Renate Weber de la Ocupare vrea să vorbească. a fost și la Libe, a avut mai multe funcții. Și apoi Jude, ultima. Mulțumesc. Ca și cu prima audiere, și aceasta a fost deosebit de interesantă. Am progresat un pic, am obținut câteva din lucrurile dorite, dar la nivel european, senzația este de îngrijorare. Săptămâna trecută am uh, fost într-o, m-am întors într-o delegație din Chile. Vecinii mei uh, uh, de zbor erau niște cetățeni britanici care trăiau în Spania absolut în incertitudine, nu știu ce să facă, unde vor locui, ce se întâmplă cu pensiile lor, cu asigurările sociale, cu asigurarea de sănătate. O stare de confuzie totală și noi am spus de mai multe ori că, regatul, că guvernul Regatului Unit nu prea dă doi bani pe cetățeni, dar și primesc tot felul de scrisori și de plângeri care îmi spun de asemenea că mai sunt guverne care nu sunt foarte preocupate de preocuparea uh, de respectarea dreptului cetățenilor britanici. Sunt asemenea situații în Uniunea Europeană. Oamenii își păstrează uh, naționalitatea, uh, de exemplu, cetățenia, mă scuzați, cetățenia britanică, pentru că s-a putut. Dar dintr-o dată trebuie să justifice de ce sunt acolo, de ce sunt copii acolo la școală. Totul este mult mai complex. Nu trebuie să dau vina doar pe o singură parte. Eu una cred că ar trebui ca această instituție să facă în continuare presiune pe negociatori. Ne temem, mulți de aici, ne temem că va veni un moment când va fi discuția doar despre bani. Cetățenii undeva într-un cont de umbră. Realizările au fost posibile până acum. Sunt de ajutor pentru mulți, dar să ne gândim și la ceilalți. Nu putem să îi lăsăm de izbeliște pe cei a căror viață ar fi distrusă fără vina lor, doar fiindcă se schimbă frontierele Uniunii Europene. Și din acest punct de vedere am o întrebare. Și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor de astăzi, cu niște prezentări excepționale. Și bineînțeles că ar trebui să că sunt de acord cu ei când spun că e important să facă presiune, însă n-am auzit foarte despre studenți care sunt acum în Regatul Unit, care își continuă studiile, care vor pe viitor să studieze acolo. Impresia mea este că cetățenii britanici vor fi mereu bineveniți pe continent, la facultate, la universitate, dar viceversa nu este valabilă, cred. Mă tem. Da, așa este. Uh, Jude Curtin Darling. Mulțumesc, Claude, că mă las să intervin o a doua oară. Jonathan Portes a spus și sunt de acord cu el. Poziția Regatului Unit e posibil să se schimbe. Mulți milităm pentru o schimbare a poziției, pentru că multe linii roșii sunt prin definiție incompatibile cu numeroase declarații ale ministru, ministrilor. Deci diferență între linia roșie și intenție. Deci mă aștept să fie o, tra- o transformare. Sper să fie un nou guvern cu o nouă, de o nouă culoare politică, dar indiferent, E nevoie de o schimbare a poziției. Noi milităm de partea Regatului Unit pentru o schimbare în așa fel încât să se aleagă modelul cel mai puțin grav de Brexit, să se rămână în vamală și pe piața internă. Dar mă întreb așa. Nu sunt foarte mulți eurodeputați nebritanici, din păcate, aici. Pentru că așa a fost programată audierea și pentru că mulți au trebuit să prindă un avion. Oare UE nu profită de Brexit ca să redefinească cumva proiectul european? Jane a spus în intervenția sa și m-a surprins pe mine că atunci când a fost redactat textul acordului în decembrie, S-a vehiculat și obligația ca cetățenii britanici din UE să se înregistreze și ei. Deci nu știu, care sunt mișcările? Care este tendința? Se pune cumva sub semn întrebării libera circulație în UE cu pretextul Brexit? E pus sub semnul întrebării însăși modelul UE? Pentru că noi, cei din Regatul Unit, încercăm să milităm pentru o relație apropiată cu UE, dar poate de cealaltă parte a negocierilor, tocmai acele valori fundamentale de preț pentru noi sunt puse chiar sub semnul întrebării, chiar în UE27, sub egida negocierilor Brexit. Riscul este să o luăm pe o cale fără întoarcere. Dar concret întreb dacă chiar se întâmplă asta. Mulțumesc foarte mult, Jude. Barbara, dorești și tu să spui ceva în termeni concreți înainte de a da contul experților noștri? Foarte pe scurt. Doresc să spun că ceea ce a spus Judith este un lucru extrem de important. Nu aș dori ca Uniunea Europeană să profite de această ocazie pentru a face legi și mai stricte în cadrul Uniunii Europene. Am vorbit despre asta în uh, discursul meu introductiv. Deci, când vine vorba de uh, statutul rezidenților și libera circulație, uh, a cetățenilor britanici în Uniunea Europeană, pentru că ar fi împotriva uh, dreptului european. Mulțumesc! Barbara, întotdeauna reușit să spui lucruri, lucruri foarte profunde în foarte puțin timp. Sunt un fan al Barbarei Spinelli. Uh, scuze. Așa este, asta e adevărul. Acum dau cuvântul din nou invitaților noștri. Avem o jumătate la ora la dispoziție Mm, putem începe cu Ian. Uh, puteți reacționa la ceea ce doriți. Este evident că știți foarte multe și obiectivul acestei audieri este să facem o legătură între noi pentru următoarea fază. Deci vă invit să reacționați la principalele mesaje. Mulțumesc, Claude. Doresc să spun că nu am arătat ultimul meu slide. Um, a fost o formulare recomandată care revine la ceea ce a spus doamna Spinelli. Toți cei care au dreptul de reședință conform dreptului european uh, să nu se spună că se aplică doar o parte a unei directive sau mai știu eu ce, subminându-se astfel uh, dreptul european. Am uh, pus câteva formulări posibile care să sper că vor fi luate în considerare de grupul de pilotaj. Ce facem cu studenții? în acordul comun sunt um, acoperiți la 3A. Se spune că cei de la articolul 7.1c sunt incluși, dar este doar un punct în legătură cu asigurarea completă de sănătate. Guvernul britanic poate să uh, um, revin asupra acestui angajament, dacă nu ne bazăm pe asigurarea uh, completă de sănătate, dacă spunem că pe baza acordului se exercită drepturile din tratat. De aceea este important ca Regatul Unit să includă asta înscris în acord. Dacă nu, mulți oameni nu vor fi incluși inclusiv uh, cei care au grijă de, de membrii familiei, părinți și așa mai departe. S-a pus o întrebare și în legătură cu înregistrarea. Poate las pe cineva să răspundă la aceasta. Poate Steve Pierce. Înregistrarea în sine este permisă în general dacă dar îl las pe Steve să răspundă mai pe îndelete. Acestea au fost principalele două întrebări de care mi-aduc aminte. Bineînțeles, pot răspunde și la alte întrebări prin e-mail sau mai târziu dacă am uitat lucruri importante. Poate acum e interesant să vedem ce legătură o se face imediat după această reuniune și spun aceste lucruri și celorlalți colegi, inclusiv de la organizațiile prezente. Nu avem o reuniune a grupului de pilotaj imediat după aceasta pentru că Giefer Hofstadt avea altă treabă deci s-a uh, anulat reuniunea grupului de pilotaj, dar la reuniunea grupului de pilotaj vom discuta despre această audiere. Audierea nu e doar de formă. Am dorit să reanoim relațiile cu persoane importante și să informăm grupul de pilotaj privind Brexitul. Deci spun acest lucru pentru că apoi dorim să ne asigurăm că uh, um, grupul de pil- veți, că mesajul dumneavoastră va fi transmis grupului de pilotaj. Hmm. Deci în momentul în care veți da slide-urile dumneavoastră, le vom include, le vom trimite colegilor. Reuniunea grupului de pilotaj probabil va avea loc la Strasburg săptămâna viitoare doresc să, uh, ca toți invitații să noteze acest lucru. Eu voi prezenta împreună cu Marita și alți președinți care vor fi prezenți cum a mers audierea de azi. Mulțumesc. Urmează Esther, dacă dorește să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că analiza lui Judith Corton Darling este, foarte, este absolut corectă. Um, unele state membre consideră că după Brexit avem nevoie de mai puțină Europa, nu mai multă. Și acest lucru pare să însemne că avem nevoie de mai multe drepturi pentru a proteja lucrătorii și nu mai multe. Bineînțeles, e greșit. Veți spune, bineînțeles că sindicatele vor spune asta, dar aș putea să vă dau câteva dovezi empirice. În 2004, trei țări și-au deschis granițele fără restricții pentru libera circulație a lucrătorilor. E vorba de Irlanda, Regatul Unit și Suedia. Diferența mare între Suedia, Irlanda, pe de o parte, și Regatul Unit pe de altă parte, este faptul că Suedia și Irlanda aveau legi pentru a proteja acorduri colective sectoriale. Deci, practic, aceste legi spuneau, dacă ești lucrător în construcții, chiar dacă dorești să muncești mai ieftin, nu poți. Regatul Unit nu a avut asta. Care a fost diferența? Ei bine, lucrătorii din Irlanda și cei din Suedia nu se tem la fel de mult de libera circulație a forței de muncă. Deci, lecția de învățat este că nu e nicio problemă cu libera circulație a forței de muncă. Nu este o amenințare atâta timp cât te asiguri că oamenii nu vor fi exploatați. Dacă nu te asiguri că oamenii nu vor fi exploatați, e bine, nu trebuie să te mire că apoi oamenii se vor teme de asta. Și aceasta este lecția învățată din ceea ce s-a întâmplat ce sprijină libera circulație și anume și pune în același timp capăt exploatării. S-au pus multe întrebări interesante, dar pentru mine cea extrem de importantă este ce cred ceilalți lucrători din Europa în legătură cu acordul de, despre Brexit. Vă veți mira cât de des este menționat inclusiv la reuniuni sectoriale. Poate că, interes, um, că credeți că reprezentanții politici uh, sunt singurii interesați, dar nu e așa. Um, lucrătorii sunt uh, conștienți că o țară membră mare care face parte de Regatul Unit va ajunge pe lună nu va ajunge pe lună după Brexit. Uh, este o țară mare care este integrată în lanțurile de Uh, producție și sunt, există anumite um, amenințări de concurență în, în domeniul fiscal, al mediului sau al dumpingului social. Deci lucrătorii se întrebă ce înseamnă asta. Deci cred că trebuie să ne dăm seama că nu este doar o discuție în care Regatul Unit alege. Nu, restul uh, lucrătorilor din Europa trebuie să aibă încredere că li se oferă condiții echitabile tuturor. Da, și că Regatul Unit nu va obține acces la piața unică pe de o parte și pe de altă parte va, trebui să, va putea să nu respecte drepturile lucrătorilor, standarde de mediu sau cele fiscale. Cred că de aceea este foarte important să avem declarații clare, dar nu doar declarații, și foarte repede să intrăm în detaliile a ce se va întâmpla concret. Pentru că lucrătorii sunt răbdători să afle exact în ce va consta acordul. Mulțumesc, Esther. Julia. Vrem să reacționez la comentariul făcut mai devreme și anume că toți comunicăm o anxietate care există, un sentiment de incertitudine. Este foarte interesant că spunem cu toții același lucru, indiferent din ce perspectivă abordăm uh, situația. este clar că efectele sunt devastatoare, nu doar asupra persoanelor, uh, ci asupra modului în care fac față um, la locul de muncă și așa mai departe. Am văzut că președintele unei companii mari, de exemplu, se întreabă ce înseamnă pentru familia lui din Regatul Unit faptul că el uh, trebuie să se întoarcă în Uniunea Europeană. Deci, iată, sunt lucruri care afectează mulți oameni în multe cazuri, din multe puncte de vedere și e nevoie de mai multă comunicare și de rezolvare rapidă a problemelor legate de drepturile cetățenilor britanici. Sunt lucruri cruciale. Un alt lucru pe care am dorit să-l spun este faptul că eu cred că Ministerul de Interne britanic face eforturi pentru ca sistemul de înregistrare să fie simplu. Am spus asta mai devreme, dar cred că lumea va fi surprinsă de modul în care se abordează acest uh, sistem. Este un sistem inovant. Nu încearcă să adapteze un sistem uh, precedent. Doresc să fie nou și simplu de folosit și fac multe eforturi pentru a ajuta pe, pentru a ajuta persoanele vulnerabile care riscă să nu poată să acceseze sistemul fără mult ajutor. Deci sper, pentru a încheia pe notă pozitivă, că oamenii vor fi mulțumiți când vor, vorbea de, vor vedea despre ce e vorba. Mulțumesc, Julia. Jonathan. Thank you. Is there anything you'd particularly like me to pick up on, Claude? Cred că doriți să reacționezi la ce, la, ce, la ce ați vrea să reacționezi? Reacționezi la ce dorești. Um, prezentarea ta va fi pe site-ul web, nicio problemă, dar știu că nu mai avem mult timp, dar poți să reacționezi la orice ai găsit interesant. Uh, voi face în așa fel încât să fiți mai, dire- mai direct în contact cu grupul de pilotaj pentru Brexit. În legătură cu ceea ce a spus Julia și impactul negativ asupra persoanelor, asupra familiilor, dar și asupra întreprinderilor, ale nivelurilor actuale de incertitudine și nevoia de a rezolva lucrurile în așa fel încât să nu depindă de schimbări în administrație, în, la guvernare. Deci să se găsească un, un sistem care să uh, reziste după Brexit. Julia are dreptate. Într-adevăr, uh, Ministerul Britanic de Interne face ce poate pentru a se asigura că sistemul va fi simplu, dar mai trebuie perfecționat și așa cum am spus în, și eu în prezentarea mea și, și alți colegi, rolul Autorității Naționale Independente este foarte important. Este important ca ea să poată să aibă un rol uh, proactiv. Un al doilea element, în legătură cu alte state membre care folosesc Brexitul ca o modalitate de a da înapoi de la principiul liberei circulații. Eu nu văd că s-ar întâmpla asta. Uh, din punctul meu de vedere cel puțin, poate greșesc. Impresia mea este că, atât la nivel politic cât și la nivel economic, un aspect pozitiv al Brexitului a fost tocmai faptul că a cimentat între cele 27 de state membre uh, viziunea că cele patru libertăți sunt inseparabile și aduc avantaje economice și complementari complementaritate. Deci, într-adevăr, există mici probleme și Uniunea Europeană încearcă să le rezolve, cum ar fi directiva lucrătorilor detașați, însă nu cred că principiile de bază ale celor patru libertăți vor fi puse sub semnul întrebării. Într-un domeniu, Brexitul a îmbunătățit calitatea um, dezbaterii politice în Regatul Unit. Este evident că sondaje de opinie arată că a scăzut mult impopularitatea imigrației în Regatul Unit de la votul pentru Brexit. După mine, aceasta este uh, un lucru important. Uh, uh publicul britanic și-a dat seama ce înseamnă, deci ce a însemnat decizia lor. Deci, provisiunile făcute Uh, nu, nu, uh, nu sunt realiste, oamenii și-au dat seama de asta și nu se vor uh, nu vor deveni realitate și oamenii și-au dat seama că nu putem alege nici între instituțiile Uniunii Europene, dar nici între imigranți și între oameni. Asta nu înseamnă că nu putem spune că dorim doar imigranții care sunt pe placul nostru. E bine, oamenii care circulă în Uniunea Europeană trebuie să ne aleagă pe noi. Dacă spunem asta, poate ne dăm seama că cei pe care îi dorim, fie că e vorba de profesori universitari, fie că e vorba de zidari sau de asistente medicale, poate nu vor ei să vină la noi. Și uh, oamenii își dau seama cât rău poate să facă asta economiei britanice chiar acum înainte de Brexit. O mare parte din populație a acceptat mesajul sau a crezut mesajul vom primi bani înapoi, ne vom controla frontierele și așa mai departe, își dă seama că nu e chiar așa. Și sper că, indiferent cum va arăta relația între uh, Regatul Unit și Uniunea Europeană va arăta pe viitor, vom putea continua în acest uh, fel. Mulțumesc. Steve Pierce. Mulțumesc, o să răspund doar la întrebări. O întrebare, cea legată de înregistrare și dacă nu există o poziție care ar putea să împiedice Regatul Unit uh, să împiedice acest lucru dacă n-a făcut-o deja înainte. Uh, sigur că mm, în ce privește acest, uh, această, acest blocaj, sigur că totul depinde de formulare, dar uh, opțiunile pe care Regatul Unit le are în conformitate cu legislația europeană vor uh, continu- continua să fie la dispoziția Regatului Unit după uh, Brexit, după această perioadă de tranziție. Pentru că această tranziție conține și opțiunile care figurează în textele legislative. Nu cred că Regatul Unit va vrea să își uh, exercite un alt uh, drept, poate doar după uh, Brexit, în orice caz treptat se va întâmpla acest lucru, în orice caz ideea înregistrării e să se aplice și scenariului post-Brexit. În orice caz, uh, Regatul Unit va fi în stare să facă din punct de vedere uh, juridic. Știu că există o clauză de neregresiune și dacă vă uitați la prezentarea Comisiei în ce privește uh, dreptul de mediu sau politica fiscală și așa mai departe, vă dați seama că și chiar pe Twitter am intervenit astăzi, aveți acolo o explicație detaliată, vă invit să mergeți pe contul meu, dar în orice caz Uh, acest principiu nu va figura în acordul de retragere, dar în orice caz, dacă înregistrarea continuă, atunci acest acord de retragere va trebui să facă obiectul unei clauze de salvgardare cu respectarea legislației europene, mai ales în ce privește protecția datelor. Din punctul meu de vedere, uh, e indispensabil, aceste norme există și nu are sens ca Regatul Unit să se expună uh, cu nerespectarea acestor prevederi, acestor dispoziții. Dar în orice caz ar fi foarte util să știm uh, calendarul. Mulțumim foarte mult, Steve. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor uh, colegilor de la cele trei comisii. Mulțumesc în special experților și celor care îi însoțesc pentru că Uh, e vorba de o, un efort uh, imens uh, pe lungă durată și e clar că există o legătură foarte clară între Brexit și activitatea comisiilor noastre pe care le tot dezbatem de luni încoace și care a reprezentat și obiectul activității audierii noastre. Vom păstra legătura, dar în orice caz, sigur aș putea spune foarte multe, dar o să mă limitez sigur, dincolo de toate considerațiile politice și de altă natură, uh, sigur, pentru a obține atenția în uh, ziare, uh, la ședința de ieri, domnul Barnier, împreună cu președinții comisiilor noastre, cu domnul Giffer Hofstadt, și grupul de conducere Brexit, ce m-a uimit ce se întâmplă între dezbaterile până în octombrie. E clar că vor trebui bifate foarte multe aspecte, printre care și drepturile cetățenilor. Sigur, uh, am trecut de prima fază, uh, nimic, nu, nu, nu totul e perfect, dar totul trebuie să fie disc, discutat din punctul meu de vedere. Uh, e vorba de aspecte care sunt total de competența comisiei noastre. Se va discuta despre protecția datelor personale, despre securitate și așa mai departe. Toate aceste aspecte sunt fierbinți, sunt foarte uh, importante și ele afectează drepturile. În orice caz, noi, uh, ca să rămânem optimiști pe partea pozitivă, noi vom, uh, ne vom implica cât mai mult, dar sigur va fi nevoie și de ceva timp. Dar audierea de astăzi uh, avea și menirea să vă asigure de angajamentul nostru, de faptul că recunoaștem că situația este iminentă, este urgentă, să vă mulțumim pentru tot ce ați făcut și că va trebui în continuare să cooperăm pentru a obține rezultatele de care avem nevoie până în octombrie. Și apoi să ne îndreptăm în, uh, sau până în 31 octombrie deși nu prea știm care va fi data, dar în orice caz mulțumim pentru toate cele spuse și e o una dintre audierile uh, A++, să spunem, plus plus plus, deci de mare nivel. În orice caz, uh, menținem legătura, ne bazăm pe experiența acumulată de dumneavoastră și aș dori să mulțumesc încă o dată colegilor care s-au implicat au fost foarte prezenți la această audiere și sunt convinsă că vom avea în continuare um, schimburi până în octombrie. Vom avea și o rezoluție în martie, care va fi următorul jalon, să spunem, și în orice caz pe, pe drumul până înspre octombrie. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuțiile de astăzi. Vă mulțumim uh, toate cele trei comisii și sperăm să uh, discutăm și să ne revedem în curând.